la conférence de presse, c'était bien Oui. oui Buon pomeriggio, riprendiamo subito un qualche minuto di... Bună ziua! Suntem puțin în întârziere. De dimineață am ascultat pe reprezentanții OLAF, Europol, Interpol și COSI. Iar acum ne vom îndrepta atenția împotriva, uh, către lupta uh, împotriva traficului de persoane în scopul um, exploatării sexuale sau uh, pentru muncă forțată. Vom vedea cum acest gen de activitate are impact direct asupra vieților a milioane de persoane din întreaga lume. Traficul cu ființe umane și exploatarea fie sec- în scopuri sexuale, fie pentru muncă forțată, a fost tratată uh, de mai multe instituții. Alături de noi este Duco van Hel din partea uh, Frontex, care ne va prezenta lucrurile din perspectiva Uniunii Europene, după care o vom asculta pe Beate Andres de la Organizația Mondială a Muncii, care ne va prezenta un program de acțiune desfășurat de organizația sa împotriva muncii forțate. Vom face la fel ca azi dimineață. Prezentatorii vor avea fiecare la dispoziție un sfert de oră. Vă rog să respectați acest interval, după care luăm o primă rundă de întrebări din partea coordonatorilor și a raportorilor, fiecare către, câte două minute și apoi uh, oaspeții noștri vor uh, lua cuvântul pentru a răspunde, urmând ca, dacă avem timp, să mai luăm o rundă de întrebări și răspunsuri. Are acum cuvântul Ducu Van Hel de la Frontex, care ne va prezenta perspectiva europeană asupra acestor probleme. Mulțumesc frumos, doamnă președinte. Mă numesc Duco von Hell, lucrez pentru Frontex ca ofițer de relații externe și în cadrul grupului de cooperare și coordonare a tuturor activităților Frontex legate de lupta împotriva traficului de persoane. Comisia CRIM m-a rugat să fac o prezentare de, uh, cu privire la traficul de persoane și criminalitatea organizată din perspectiva europeană și acesta este motivul pentru care mă aflu în fața dumneavoastră. Aș încerca să uh, încep cu o prezentare. E una foarte succintă. Nu știu dacă vedeți bine pe ecran, dar găsiți prezentarea pe uh, site-ul web al Parlamentului. În 2008, Frontex a început uh, o um, procedură de colectare a datelor pentru trafic și am colectat foarte multe date din statele membre și din țările asociate Schengen. Avem 30 de state membre în Frontex, pentru că și Norvegia, Elveția și Islanda fac parte din Schengen și 27 de state membre ne-au transmis statistici cu privire la naționalitate, Majoritatea se bazează pe exploatare sexuală, dar uh, uh, când sunt implicate victime uh, de sex masculin, de obicei e vorba de exploatare pentru muncă. În 2009, aceste 27 de state au raportat aproape 7.000 de victime identificate care este definiția identificării. Unii caută asistență, alții caută permise de rezidență, deci uh, e destul de divers. Comisia colectează date și nu vrea să reunească aceste naționalități sau cifre pentru că ele nu sunt comparabile. Uh, însă o agenție operațională cum e Frontex trebuie să știe ce se întâmplă și care este dinamica. De aceea noi punem cifrele la oaltă, deși ele nu sunt comparabile. Uh, avem de face în principal cu cetățeni uh, din țări terțe, pentru că noi ne ocupăm în principal de granițele externe, dar uh, din cei 1000, 2270 au fost din uh, interiorul Uniunii Europene, majoritatea femei și bărbați însă și majoritatea din România și Bulgaria. Desigur, de multe ori naționalitatea nu a putut fi uh, aflată și cel mai mare număr de victime a venit din Nigeria, în mare parte femei exploatate sexual și foarte, mulți minore, foarte multe minore totodată. 900 din cei 7000 au fost în această categorie. Apoi, China și Brazilia, 270 și 203, vedeți deja o uh, scădere semnificativă a cifrelor. Dar asta poate să fie și din cauza faptului că nu sunt corect identificate în statele membre. Avem apoi Marocul și acesta a fost o surpriză pentru noi. În 2009 am avut foarte multe victime uh, de sex masculin. Uh, 120 în total din Maroc și bărbați și femei. Apoi Paraguay, Rusia. Acestea sunt principalele puncte pe care ne concentrăm în ceea ce privește naționalitățile în acest top 10. Ce instrumente avem în Europa pentru combaterea traficului? Desigur, avem directiva care a fost publicată în aprilie 2011 deci statele membre trebuie să pună în aplicare în 2013, iar agențiile încearcă deja să își adapteze uh, munca în baza acestei directive. Directiva spune că este o infracțiune serioasă și, desigur, o încălcare uh, gravă a drepturilor fundamentale. Un alt lucru important pentru agențiile europene este că traficul este o prioritate atât pentru Uniune cât și pentru statele membre. Avem apoi coordonatorul uh, european antitrafic, uh, coordonator care se ocupă de coordonarea tuturor acestor sarcini și care trebuie să reunească pe toată lumea. Uh, este foarte bine că avem acest coordonator care poate coordona nu doar statele membre, ci și agențiile europene în lupta împotriva traficului de persoane. Este o îmbunătățire enormă și sperăm că în viitor și statele membre să aibă un raportor sau un mecanism de coordonare național, astfel încât să poată comunica mai ușor. Anul trecut, la, în Ziua, Națională, uh, Ziua Europeană Antitrafic, directorii de justiție și afaceri interne ai agenției s-au reunit pentru a semna o declarație comună pentru uh, crearea de programe de uh, instruire, pentru a crește numărul de investiga- anchete și urmăriri uh, în justiție, uh, pentru a confisca activele uh, infractorilor, pentru a crește numărul de echipe comune de anchetă, echipele unde și Eurojust și Europolul cooperează cu statele membre, apoi pentru a dezvolta noi metodologii pentru evaluarea amenințărilor și pentru a colecta, accesa și partaja mai bine informații. Uh, iată așadar unul din evenimentele de anul trecut iar acum câteva săptămâni uh, s-a publicat strategia europeană aici, la Parlament. A avut loc o conferință de presă în data de 19 iunie și strategia conține un set întreg de măsuri concrete și practice depuse în aplicare în următorii 5 ani. Totodată s-au definit o serie de priorități cheie. Mai bin, o mai bună identificare și protecția victimelor, creșterea urmăririi traficanților, elaborarea de sisteme de protecție a copiilor. Copii copiilor li se acordă întotdeauna o atenție specială atât în directivă cât și în cadrul agențiilor. A patra prioritate, crearea de unități naționale de aplicare a legii agențiile să lucreze împreună așadar și apoi crearea de echipe comune de anchetă, inclusiv autorități naționale și agenții europene. Acum avem strategia, declarația, coordonatorul, directiva, o serie întreagă de instrumente pe care agențiile și comisia și statele membre chiar le pot folosi colaborând și concentrându-se pe aceleași lucruri astfel încât să aibă o abordare coordonată, fiindcă traficul este o crimă organizată și implică de cele mai multe ori mai multe state membre, aceste organizații fiind active în foarte multe puncte diferite. Poate ați auzit deja de dimineață vorbindu-se despre un proiect în cadrul COSI care se numește Impact THB, Impact Trafic de Persoane, uh, el reunește 15 state membre și 7 agenții și uh, organizații internaționale lucrează împreună pentru a crea pla- uh, planuri de acțiune și uh, acțiuni strategice. Desigur, obiectivele acestor acțiuni se suprapun cu obiectivele directivei și cu obiectivele convenite de eh, directorii agențiilor. Este așadar evident că toată lumea eh, colaborează pentru același eh, scop și pentru a crea o abordare comună în lupta împotriva traficului. Unul dintre lucrurile importante incluse și în noua strategie și în Impact THV este că li se cere statelor membre să creeze mecanisme naționale de trimitere, astfel încât ori de câte ori identificăm o victimă să știm ce să facem cu persoana respectivă, ce să facem cu informațiile. Aceste, acest mecanism așadar ar fi foarte util în lupta împotriva traficului. În sfârșit, Dați-mi voie să spun câteva cuvinte despre ceea ce facem noi și cei 400.000 uh, de um, gardieni de um, frontieră care uh, există în cadrul Frontex. Noi ne concentrăm pe uh, acțiuni. Unii vame și-au uh, um, puteri au capacitatea de investigare, dar noi vrem să ne concentrăm pe ceea ce avem în comun cu ei și aceasta este identificarea victimelor pentru a preveni traficul într-una din etapele sale timpurii. De aceea am creat un manual de uh, instruire, de, un manual de formare pentru formatori care se referă la um, mecanismele care să fie urmărite și vor fi, uh, va fi tradus în toate statele membre, astfel încât formatorii de formatori să-i formeze pe formatori care la rândul lor să formeze um, vame. vameșii. Am creat totodată un manual uh, prin care oamenii să înțeleagă cum funcționează uh, organizațiile criminale și am ales primele cinci naționalități, iar acum am crescut la șapte naționalități cu moduri de operare uh, și uh, mecanisme care să ajute autoritățile vamale să intercepteze traficul de persoane. Am creat și un manual Vega pentru detectarea și întreruperea organizațiilor criminale implicate în trafic și contrabandă la uh, frontierele aeriene. Aici ne concentrăm în special la, pe marile aeroporturi, care sunt diferite de porturile uh, maritime, de exemplu. Uh, și sperăm ca în curând să putem crea un manual asemănător pentru frontierele rutiere și maritime. Totodată, o altă contribuție Frontex este participarea la Impact THB și uh, sprijinul acordat uh, Colegiului European de Poliție în uh, um, continuarea programelor de formare pe traficul de persoane. Uh, de curând am fost și în China pentru a uh, instrui uh, vame și chinezi uh, pe baza acestui nou um, manual și pentru a încerca să um, ducem această abordare bazată pe victime, îndreptată către victime și către drepturile omului și în uh, aceste țări terțe, astfel încât colaborarea noastră viitoare să fie facilitată. Bineînțeles, susținem și diversele inițiative ale Comisiei Europene. În încheiere, Dați-mi voie să subliniez uh, faptul că numerele prezentate de Organizația Internațională a Muncii de, și de organizațiile internaționale sunt uh, mult mai mari decât cifrele prezentate de noi, ceea ce înseamnă că trebuie cumva să fie o problemă și eu cred că aici problema este identificarea victimelor, de aici apare discrepanța. Trebuie așadar să, așadar să creștem conștientizarea și nu doar la nivelul autorităților vamale și polițienești, dar și la nivelul uh, instanțelor judecătorești, în spitale, la um, secțiile de urgență, astfel încât toată lumea să colaboreze și să ne apropiem de cifrele pe care le indică Organizația Internațională a Muncii pentru a scoate oamenii din aceste situații în care se află. Mi se pare că acesta este elementul esențial, identificarea victimelor traficului. Aceasta a fost prezentarea mea, sper că mi-am respectat timpul. Și uh, aici aveți uh, imagine, uh, coperta manualului de formare. Mulțumesc frumos! Mulțumesc! Domnule Van Hel, v-ați respectat uh, întru totul timpul, iar acum îi dau cuvântul doamnei Beate Andres, care ne va prezenta perspectiva Organizației Internaționale a Muncii, care are un program de acțiune pentru combaterea muncii forțate. Thank you, uh, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună ziua și bun venit uh, celorlalți uh, participanți. Noi uh, nu avem atât de multe contacte cu specialiști din zona crimei organizate, cât cu specialiști din zona Uh, pieței muncii, astfel încât uh, vreau să vă vorbesc mai întâi despre sfera noastră de activitate, înainte de a, de vă prezenta noile cifre despre care a vorbit uh, antevorbitorul meu și care au fost prezentate ieri la Parlament, și iar cei care nu ați avut ocazia să fiți prezenți ieri la eveniment veți putea afla acum care sunt aceste cifre și veți putea afla mai multe despre uh, Uh, for- munca forțată. Cred că cunoaște definiția protocolului de la Palermo privind uh, munca forțată. În acest protocol se spune că munca forțată poate să fie unul dintre principalele scopuri ale traficului cu ființe umane. Definiția se bazează pe Convenția 29 a OIM, adoptată în 1930, una dintre cele mai vechi convenții. Definiția este foarte clară, se spune că munca forțată înseamnă muncă sau servicii obținute de la o persoană sub pedeapsa sau amenințarea unei pedepse sau în absența, uh, în absența voluntariat, voluntariatului din partea persoanei. Aici există o legătură foarte strânsă cu definiția traficului de, perso- traficului de persoane din protocolul de la Palermo, iar această definiție acoperă toată sfera traficului de persoane, în, în, cu excepția traficului de persoane în scopul uh, prelevării de organe. Nu intră acesta în sfera noastră de aplicare. Nu ne ocupăm nici de căsătorii forțate, dacă nu cumva acestea duc la muncă forțată. Noi ne ocupăm și de traficul în scopuri de exploatare uh, în vederea muncii sau uh, exploatare sexuală. Programul nostru, programele noastre, care se, se derulează în peste 40 de țări din lumea întreagă, o mare parte a cazurile de, cazurilor de muncă forțată și cifrele o să vă arate acest lucru nu uh, vizează Uniunea Europeană în mod direct, dar, dar există o um, pătrundere și în uh, uh um, lanțul mondial uh, de aprovizionare, iar Uniunea Europeană este afectată astfel. Avem uh, indicații cu privire la unele sectoare, cum ar fi pescuitul, textilele, într-o oarecare măsură și agricultura, produsele alimentare, industria extractivă și așa mai departe. Deci, prin uh, lanțul alimentar uh, mondial se face o legătură și cu piața europeană. Să vă vorbesc acum despre cifrele pe care le-am prezentat de curând și pe care le-am prezentat ieri, punând accent, accentul pe Uniunea Europeană. La nivel mondial, se estimează că sunt 2,9 milioane de persoane care desfășoară muncă, 20,9 milioane de persoane care desfășoară muncă forțată, bărbați, femei și copii. Majoritatea uh, se, uh, se află în sectoare cum ar fi agricultura, construcția, uh, industria manufacturieră, manufacturieră și mai departe. 22% sunt exploatați sexual, iar restul de 10% sunt exploatați de autorități de stat, inclusiv uh, grupuri uh, militare, grupuri rebele, dar și în închisori și în centre de reabilitare. Acestea sunt cifrele la nivel mondial. În următorul uh, dispozitiv, diapozitiv veți vedea răspândirea pe regiuni. Majoritatea victimelor sunt în zona Asiei și Pacificului, Uniunea Europeană face parte din acele economii dezvoltate, deci, deci nu se include uh, America de Nord, Noua Zeelandă, Japonia și așa mai departe, deci se vorba de un milion jumătate de persoane. Acum uh, avem uh, un milion șase sute persoane din țările din estul Europei și din fostul Commonwealth. Acum, în ceea ce privește um, prevalența. Vedem uh, aici și uh, gradul de risc în uh, țările din uh, sud-estul Europei și uh, Europa Centrală. Avem uh, 4,2 persoane la 1000 de oameni care riscă să vină victimele acestei munci forțate, iar în economiile dezvoltate Uh, cifra se situează la 1,5 per 1000 uh, de capete de locuitori. Apoi, uh, defalcarea între sexe, între bărbați și femei, nu vă surprinde faptul că, în ceea ce privește exploatarea sexuală, majoritatea victimelor sunt reprezentate de femei și de fete, iar în ceea ce privește exploatarea mm, munca forțată, majoritatea o reprezintă bărbații, 60%. Per total, 55% uh, dintre persoanele exploatate sunt uh, femei, față de 45% bărbați. Mai departe. Am analizat și legătura între exploatarea în scopul uh, muncii forțate sau și migrația în vederea căutării unui loc de muncă la nivel, uh, și la nivel transfrontalier și la nivel național. Se vede aici o legătură foarte clară între migrație și exploatarea sexuală. Majoritatea victimelor care um, sunt exploatate sexual uh, au migrat fie la nivelul uh, la nivel național, dar și la nivel, și la nivel transfrontalier nu avem suficiente date în ceea ce privește aplicarea legii nici în Uniunea Europeană dar majoritatea victimelor sunt uh, femei, majoritatea victimelor care sunt obligate să facă prosti, care sunt obligate să se prostitueze sunt migrante. În ceea ce privește exploatarea în scopul muncii, lucrurile sunt uh, mai uh, amestecate. Majoritatea nu migrează. Iar Uniunea Europeană știm că majoritatea victimelor sunt persoane care călătoresc, care sunt uh, transportate în afara granițelor uh, țării sau chiar în afara granițelor Uniunii Europene. Aici avem uh, o defalcare a situației în ceea ce privește țările din Uniunea Europeană. V-am prezentat cifrele mondiale, iar acum vă prezentăm cele 27 de state membre și situația în Europa. 880.000 de persoane uh, Uh, forțate, uh, sunt uh, implicate în munca forțată, majoritatea acestora este alcătuită de femei, 58%. Rata de prevalență în țările europene este mai ridicată decât în țările dezvoltate, 1,8 în economiile dezvoltate, deci 1,8 victime pe 100 de locuitori. Iar majoritatea, lucru foarte important, majoritatea victimelor uh, se regăsesc în uh, domeniul uh, muncii forțate și nu a explo- exploatării sexuale. Ceea ce este ciudat, fiindcă dacă analizăm statisticile din uh, statele membre în ceea ce, din domeniul aplicării legii, lucrurile stau exact invers. Cele mai multe persoane sunt exploatate sexual decât supuse muncii forțate. Dar aici cred că este vorba de o problemă de identificare, așa cum a spus ante, antevorbitorul meu, când uh, vine vorba de uh, alte piețe, cum ar fi agricultura, construcție și așa mai departe, alte piețe care nu sunt uh, um, piețe, care, care nu reprezintă prostituția sau comerțul sexual. Nu avem acum vreme să explicăm în amănunt modul în care am creat acest model de extrapolare, dar vreau să vă spun că aceste date se întemeiază uh, pe toate sursele pe care le avem la dispoziție, pe toate cazurile raportate de muncă forțată pe care le-am depistat pe o anumită perioadă de timp. Am uh, lucrat cu două echipe de cercetători în mai multe limbi străine și uh, am folosit o metodologie specială. Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Am uh, explicat lucrurile mult mai clar și într-un document pentru a înțelege cum s-a ajuns la aceste uh, cifre, dar vreau să vă spun că aceste cifre sunt diferite de statisticile poliției sau ale organismelor de aplicare a legii, fiindcă noi încercăm să înțelegem care este uh, amploarea acestei probleme și mergem mai departe decât uh, organele de aplicare a legii, iar uh, din acest motiv există o diferență foarte mare între aceste statistici. În baza noastră de date avem peste 800 de cazuri de, mă scuzați, 800 de 8000 de cazuri de uh, muncă forțată, am uh, analizat de uh, îndeaproape această situație și aceste cazuri și vă putem spune că în, cazul statelor membre ale Uniunii Europene, majoritatea victimelor muncii forțate provin din state membre ale Uniunii Europene. Deci nu vin Bineînțeles că avem și victime din Asia, Africa și din Uh, sud-estul Europei sau din statele din uh, sau din comunitatea statelor independente, dar iar sectoarele unde se regăsesc aceste victime sunt uh, uh în agricultură, construcții și uh, lucrul la domiciliu. Iar principalele mijloace coercitive, vedeți aici pe dispozitive, diapozitive, reținerea documentelor uh, de identitate și reținerea salariilor. Acestea sunt principalele, sunt cele două uh, mijloace coercitive principale, apoi se restricționează libertatea de mișcare, iar uh, toate acestea sunt elemente folosite de um, cei care lucrează la OIM pentru a identifica victimele muncii forțate. Toate aceste persoane trăiesc în condiții îngrozitoare. Aceste, aceste elemente nu alcătuiesc neapărat muncă forțată, dar, dar pot indica astfel de cazuri și ne arată foarte clar care sunt condițiile de trai ale persoanelor ce desfășoară această muncă. Un alt aspect care a reieșit din cercetările noastre și care este sprijinit și de alte studii, reprezintă faptul că copiii sunt traficați pentru cercetorie forțată, mai există și alte forme de uh, trafic de copii în scopuri sexuale, dar uh, cercetoria forțată a fost uh, unul dintre principalele motive. Iar uh, copiii sunt adesea traficați dintr-un stat membru al Uniunii Europene în altul. Care este legătura cu crima organizată? La ora actuală pot să vă dau numai câteva observații uh, inițiale, fiindcă mai analizăm în continuare aceste uh, informații și date pentru a stabili uh, niște profile ale victimelor și ale criminalilor. Este important uh, faptul că acum din ce în ce mai multe cazuri sunt uh, aduse în instanță, mai ales în ceea ce privește munca forțată, cu toate că lucrurile nu sunt acolo unde am vrea noi să fie. Uh, Nivelul de implicare al crimei organizate diferă de la un sector la altul, dar și de la o țară la alta, iar la ora actuală este foarte greu să pot face vreo afirmație de ordin general. Depinde aici și de uh, grupul de resortisanți, de pildă chinezii, uh, ei au fost uh, deja menționați, dar nu este vorba doar uh, de aceștia, mai avem și alte grupuri de crimă organizată, există și o legătură foarte clară între um, altă criminalitate economică, cum ar fi evaziunea fiscală, uh, frauda în domeniul asistenței uh, sociale și uh, um, munca forțată. Există și o legătură între naționalitatea, între naționalitatea infractorilor, criminalilor și a victimelor. Acest lucru era cunoscut înainte, dar a fost dovedit încă o dată de datele pe care le-am strâns. Am asistat și la o evoluție a modelelor de afaceri de la um, infracțiuni foarte clar, clare până la um, infracțiuni deghizate uh, într-o uh, cu aparență legală, care, iar aici este foarte greu să facem o um, identificare clară a criminalității. O să mă opresc aici, sper că nu am depășit timpul alocat. Încă o dată doresc să vă spun că am uh, publicat toate aceste date și uh, metodologia pe site uh, pe care îl puteți accesa. Mulțumesc foarte mult, doamnă um, Andres. O să dau acum cuvântul în sală, domnul Newton Dunn. Mulțumesc foarte mult amândurora pentru aceste prezentări foarte interesante. În primul rând, am o adresare către reprezentantul Frontex. Care este ruta din Nigeria? M-ar interesa foarte mult. Dumneavoastră menționați un coordonator european pentru trafic. a spus că ar fi o uh, doamnă. Cine este ea? Și m-a surprins faptul că ați spus că există 400 de uh, agenți vamali belgieni belgieni, uh, pe bune, nu știu, poate am, uh, am înțeles eu greșit. Și apoi, nu ne puteți oferi și nu ne puteți oferi copii ale acelui uh, manual cu privire la funcționarea bandelor în acest sector. Ne puteți spune de asemenea mai multe și despre China și pregătirea agenților vamal chinezi. E încurajator faptul că în China, iată, se abordează și această problemă. Și, nu în ultimul rând, ce ar trebui să îmbunătățească Uniunea Europeană? Ce ar trebui să facem noi pentru a vă ajuta mai bine? Pentru ca Uniunea Europeană să intervină mai mult. În ceea ce vește invitata de la OEM, dumneavoastră vorbeați despre definiții. Nu știu, poate v-am înțeles eu greșit, dar spuneați că doar victimele care nu uh, fuseseră voluntare. Dar eu, din câte am înțeles, toată lumea participă voluntar la trafic. Li se promite o viață mai bună, o slujbă mai bună, dați-ne pașaportul și veți beneficia de toate acestea. Până la urmă, totul e o chestiune de timp până descoperă de fapt că acea călătorie e o călătorie în infern. Uh, ce ar trebui să recomande Comisia? Ce credeți dumneavoastră că ar trebui să facă Uniunea Europeană mai bine pentru a schimba lucrurile și pentru a le îmbunătăți? Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Newton Dan. Acum, în numele PP, doamna Mathieu. Mulțumesc, doamnă președinte. Și mulțumesc celor doi uh, oaspeți pentru prezentările foarte constructive și foarte interesante. Domnul Van Hel de la Frontex, aș vrea să știu cum cooperați cu cum cooperați cu Egreta? Mi se pare o cooperare foarte interesantă. Uh, apoi, în iunie 2012 s-a elaborat o nouă strategie privind uh, traficul uh, de persoane. Credeți că aceasta va fi productivă în această problemă atât de dureroasă a traficului de um, ființe umane, um, atât de tragică și dramatică totodată? Apoi, doamna Andres, ați avut o prezentare destul de concretă și de practică, dacă pot să spun așa și ați vorbit despre legătura dintre traficul de persoane și criminalitatea organizată. Mă gândesc acum la o serie de state unde se pare, de exemplu în Asia de Sud-Est, uh, unde există autorități guvernamentale care lasă lucrurile să se întâmple fără să intervină. Mă gândesc la Cambodgia, de exemplu, unde apare o prostituție a acestor fetițe mici sub ochii tuturor iar ONG-urile de la fața locului îmi amintesc că mergeam prin piața din Phnom Penh, prin uh, uh, bordeluri și vedeam fetele de 5-6 ani care mergeau pe, la, să facă trotuarul seara și plecau cu bărbați în toată firea de acolo. Este un lucru absolut dramatic. Uh, am văzut la Phnom Penh uh, fete care veneau din Thailanda și care plângeau și se, întâmplau, se întrebau ce caut acolo. Lucruri absolut atroce și după acea noapte am trecut prin momente destul de dureroase. Dureroase pentru noi, pentru ele erau absolut oribile oricum. Durerea noastră nu avea nimic în comparație cu a lor. Iar dimineața ne-am întors cu ONG-urile și vedeam aceste fete care trebuiau să se drogheze ca să facă față eforturilor. Iar când uh, i-am întrebat pe ministrii cambogian uh, și alți miniștri de acolo, ni s-a spus, păi noi nu putem să facem nimic, fiindcă familiile uh, își vând câte un copil ca să-i, vândă, ca să-i uh, hrănească pe ceilalți. Și mi-am spus că poate Uniunea Europeană nu are curajul politic să facă ceea ce trebuie când știm că jumătate din uh, venitul, uh, din PIB-ul um, Cambodgiei vine de la noi, de exemplu. Și apoi, ce putem să facem? în afară de a le tăia banii. Vorbesc despre Cambodgia pentru că am fost acolo într-o misiune care nu mi-a mai ieșit niciodată din cap. Uh, și ca să vă spun sincer, nici n-am mai avut curajul să merg încă o dată. Dar există uh, state pentru care trebuie să transmitem semnale politice mai puternice decât am făcut-o până acum, pentru că e prea adesea ne confundăm cu această tendință de a da pagina și a merge mai departe. Deci ce facem cu aceste țări unde există derapaje politice uh, precum cel pe care vi l-am prezentat. Mulțumesc! Mulțumesc! Numele GUE, domnul Sondergaard are cuvântul. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc pentru prezentările ascultate, au fost extrem de interesante. Uh, din partea invitatului nostru am ascultat ce se face, uh, cum sunt pregătite persoanele din acest domeniu pentru a contracara traficul de ființe umane. Dar există un aspect care a fost lăsat uitării și anume uh, problematica cererii. Pentru că nu e așa, există oameni care vor ca anumite persoane să fie traficate. Cum putem interveni aici? Cum putem să formăm oamenii ca să uh, intervină și la acest nivel, pentru că dacă nu mai există cerere de muncă forțată, dacă nu mai există cerere uh, de trafic de ființe umane, e foarte clar că presiunea ar scădea. Și atunci întreb, cine sunt cei care uh, vor să aibă această forță ilegală de muncă? Cine sunt cei care obțin câștig de pe urma acestora? Sunt infractorii organizați obișnuiți, sunt uh, angajatorii și ei implicați, uh, beneficiind de un comision. Eu cred că ar fi interesant de urmărit și acest aspect. Și ar fi foarte interesant să aflăm exact cum arată situația. Uh, În ceea ce privește munca silnică, de obicei ne gândim la exploatarea sexuală, dar există și alte tipuri de uh, activități aici, non-sexuale. În marea lor parte, acestea sunt vizate. Mă interesează ce instrumente am putea implementa prin OIM, astfel încât societatea civilă să poată să preîntâmpine astfel de practici mult mai ușor. De exemplu, uh, dacă mergeți la Copenhaga pe un șantier de construcții, veți vedea exact care sunt lucrătorii la negru. Și dacă mergeți în minunatele lanțuri hoteliere faimoase, veți vedea și acolo uh, angajați la negru. Uh, și iată că nu putem să oprim acest fenomen și atunci vă întreb pe dumneavoastră în ce măsură organizațiile civile sau ONG-urile sau sindicatele ar putea să intervină astfel încât să interzică astfel de practici. Are OEM idei cu privire la uh, astfel de acțiuni? Mulțumesc! Mulțumim, domnule Sondergaard. Acum că am uh, dat cuvântul coordonatorilor, putem uh, merge mai departe pentru a uh, avea și alte intervenții. Mai întâi, doamna Emine Boscurt. Mulțumesc foarte mult vorbitorilor pentru introducerea făcută. Eu vreau să adresez o întrebare cu privire la traficul de ființe umane în vederea muncii silnice. Am avut o serie de acțiuni la Parlamentul European uh, cu privire la traficul de ființe umane. În aprilie 2013 vom avea o strategie gata implementată, care a fost uh, finalizată pe hârtie în urmă cu câteva săptămâni. Uh, discutam la un moment dat despre un pachet de ajutorare a victimelor și atunci vă întreb, dat fiind că avem totuși atât de multe pe rol pe acest subiect, oare cum ar trebui să punem accentul? Unde ar trebui să-l punem? Pentru că, la un moment dat, în Republica Cehă era o problemă cu uh, plantațiile de asparagus și existau uh, foarte multe probleme cu lucrători angajați la negru care nici măcar nu-și primeau salariul și uh, mai multe bande din acest uh, uh, sector au uh, ajuns să concureze între ele. Și până la urmă, infractorii s-au spălat pe mâini de ceea ce s-a întâmplat. Asumarea răspunderii reprezintă o mare, mare problemă. În noua directivă se stipulează că poți să fii uh, tras la răspundere și că ar trebui să există acțiuni în vederea însoțirii victimelor. După cum spuneam, aprilie 2013 e uh, în viitorul apropiat, așa că mă interesează modul în care ne vom organiza din punct de vedere practic pentru a îmbunătăți situația de la fața locului și pentru a preîntâmpina astfel de uh, situații. Uh, în Republica Cehă poți să găsești pur și simplu un om pe stradă, să-i dai 1000 de euro fără să semnezi niciun contract și să-ți iei angajat uh, cât îți convine. Uh, toți cei implicați, până la urmă, trebuie să-și asume o parte din răspundere, pentru că există oameni care, într-adevăr, încasează sume frumușele pe spuza altora. Mulțumesc, are cuvântul domnul Mitchell. Mulțumesc. Vreau să vă spun că există 100 de milioane de femei uh, care au murit din cauza Uh, faptului că sunt femei. S-a întâmplat asta înainte sau după nașterea lor. Nu mi se pare că e corect să se întâmple asta și uh, până nu intervenim aici, atunci respectul față de femei nu va fi ceea ce trebuie să fie. Cifrele sunt alarmante. Un uh, avort pe bază de discriminare sexuală este un lucru inacceptabil. Din păcate, acest lucru nu este inclus în raportul anual pe drepturile omului. Eu cred că ar trebui să se întâmple asta nu ar trebui să acționăm în baza ceea ce este corect din punct de vedere politic și în baza ceea ce, e, ce adună voturi. Iată, vedem cum sunt tratate femeile în anumite țări. Și până la urmă e o altă fațetă a aceleași monede, pentru că tratamentul aplicat acestor femei arată foarte clar care este situația în regiune. O, un alt aspect cu privire la traficul de ființe umane ar fi următorul. Țara pe care o cunosc eu cel mai bine se confruntă cu următoarea situație. Mm, din păcate, acea sferă principală de migranți e trecută cu vederea. Nu primesc ajutor social, nu primesc adăposturi, posturi pentru că se presupune că au grijă familiile sau aparținătorii de aceștia. Sunt aduși acolo ilegal și sunt lăsați de izbeliște. Într-un fel, e admirabil că se reușește așa ceva, dar până la urmă uh, aceste persoane sunt uh, în proprietate, în ghilimele fiind spus, celor care au grijă de ele. Și uite așa începe criminalitatea organiza organizată trecându-se de sistemul de colectare a taxelor, trecându-se de sistemul de ajutor social, astfel încât uh, fiecare, unii să ajungă, mă scuzați, să dispună de alții. Problema este că forțele polițienești uh, ar trebui să lucreze cu comunitățile de migranți pentru a sublinia care sunt de fapt problemele. Ați întrezărit astfel de uh, acțiuni în statele membre, există cazuri în care poliția să conlucreze cu comunitatea de migranți, astfel încât să o educe în ceea ce privește sensibilitatea anumitor membri și aparținători. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Barbara Weiler, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Am ascultat cele două prezentări și am văzut foarte clar câte fațete prezintă această problemă. Din aproape în aproape vedem că sunt cuprinse foarte multe sectoare. Eu mă concentrez pe două acum. Pentru că cineva tocmai a întrebat ce am putea face noi. Eu sunt în delegația pentru Asia și cunosc foarte bine ce se întâmplă în Cambodgia, în uh, Filipine, în Thailanda, e cam aceeași situație. Și mi se pare că noi, de fapt, uh, ascultăm uh, doar uh, o parte din probleme, pentru că la fața locului lucrurile sunt mult mai grave. Ar trebui să încurajăm guvernele să întreprindă ceva împotriva acestor practici. Eu știu un caz concret în ceea ce privește guvernul tailandez. Știu că s-a făcut o anchetă și o persoană a fost acuzată Uh, din cauza că a abuzat de copii Uh, și din cauza că a privat anumite persoane de libertate. Iată, acea persoană și execută acum pedeapsa, dar din păcate aceste cazuri sunt foarte rare. Adesea sca- oamenii scapă cu o amendă. De fapt, adesea oamenii nici nu sunt aduși în instanță, pentru că e nevoie de curaj să întreprinzi această anchetă și e nevoie de curaj să o și finalizezi. Eu cred că atunci când într-adevăr există o finalizare a anchetei, ar trebui ca noi să aplaudăm asta, pentru că Până la urmă, efectul este unul de descurajare a infractorilor. Și acum vreau să trec la Europa. Doamna de la OIM a spus la început că principala problemă ar fi aceea că avem libera circulație uh, care este, de care se face abuz, libera circulație dintr-un stat membru într-altul. Mă surprinde această afirmație, pentru că eu plec de la premisa că în cadrul Uniunii Europene avem reguli, legi, legi naționale, drept uh, național în domeniul muncii, care trebuie să fie respectat atât pentru lucrătorii detașați cât și pentru ceilalți. Deci avem reglementări peste reglementări și posibilități de a face controle, de la poliție, la agenții VAMAL, la agențiile de lucru și așa mai departe. Tocmai de aceea, eu cred că ceea ce se întâmplă în Asia, uh, nu e neapărat un uh, lucru pe care noi să-l putem uh, controla și modifica. Dar ceea ce se întâmplă în cele 27 de state membre ale Uniunii Europene uh, reprezintă lucruri pe care noi le putem totuși controla prin instrumentele de care dispunem. Ați putea să ne oferiți mai multe detalii cu privire la cele spuse? Mulțumesc! Domnul Rui Tavares, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi cer scuze că trebuie să fiu prezent și la Comisia pentru Drepturi Umane, pentru Drepturile Omului, mă scuzați. Așa a fost prevăzută ordinea de zi și programul uh, în Parlamentul European, programul comisiilor. Da, e o problemă tehnică. Microfonul este aprins, da? Mă auziți? Bun. Deci vă spuneam că trebuie să mă duc și la Comisia DROA, fiindcă, iată, Iată, ar fi bine, poate, pentru că discutăm aceste subiecte, să se reunească aceste două comisii, DROA și CRIM. Aș dori să adresez uh, o întrebare, sau poate două, uh, doamne, doamne Andres. Uh, numărul de 800 de mii de persoane, sau cât ați spus, uh, persoane care sunt victime ale muncii forțate, o cifră foarte mare. Ați putea să ne dați puțin mai multe amănunte, să-l defalcați puțin pe sectoare de activitate pe domenii, să spunem, și uh, diferența între sexe să fie luată în, uh, în considerare aici. Asta în primul rând. În al doilea rând vreau să mă leg de ceva ce a spus uh, colegul Sondergaard cu privire la uh, cererea de, of- de muncă ilegală din partea IMM-urilor câteodată, a angajatorilor. Iată, uh, câteodată se folosesc de migranți, atât IMM-urile cât și companiile mai mari. Și cum ne, ne uităm adesea la companiile mai mici, dar și companiile mai mari pot să aibă 50-60 de angajați cu un statut incert. Deci ce fel de, uh, ce fel de legislație avem pentru impunerea unor standarde minime la nivelul locului de muncă care există, dar și pentru impunerea unui salariu minim la locul de muncă pentru a descuraja angajatorii europeni să în ceea ce privește o, oferirea locurilor de muncă imigranților ilegali. Deci dacă ar trebui să aleagă între un uh, lucrător de pe piața muncii locală uh, sau uh, un imigrant, atunci nu ar mai fi nicio, niciun motiv care să facă pe imigrantul pe imigrant mai atrăgător. Vreau să vă spun că în Portugalia se vorbește foarte mult despre lucrători portughezi care sunt obligați, care sunt victime ale muncii forțate în Spania sau uh, în Belgia, Luxemburg, Olanda. Vreau să vă spun dacă uh, munca forțată în Europa este o realitate foarte uh, frecventă. Vă mulțumesc. Hello. Domnul Costel, doamna Costello, mă scuzați. Mulțumesc, mulțumesc celor doi vorbitori pentru niște prezentări extrem de interesante. Uh, și pentru toate informațiile și datele statistice utile oferite. În primul rând, doresc să mă refer la uh, prezentarea făcută de reprezentantul Frontex. Deja s-a adresat o întrebare cine este doamna coordonator, de ce personal dispune, care sunt resursele puse la dispoziție. În al doilea rând, în ceea ce privește victimele exploatării sexuale uh, și ex, uh, experiența OIM în ceea ce privește munca forțată și controlul la frontiere, controlul polițienesc, uh, însoțirea victimelor traficului, uh, ce garanții pot fi oferite victimelor? Pentru că adesea victimele se tem mai tare de a fi prinse de poliție decât de a fi uh, uh, supuse traficului. Aș dori să obțin câteva informații și în ceea ce privește profilul răufăcătorilor, profilul traficanților. Eu cred că ar fi extrem de interesant să vedem exact ce fel de tip de oameni sunt uh, aceste persoane, cine sunt, de unde provin, ce statut social au. Mă interesează de asemenea și un subiect care vizează Irlanda. E vorba despre victimele traficului uh, sexual. Un domeniu, uh, mă scuza, s-a constatat că uh, Industria de entertainment pentru adulți este o industrie marcată de corupție, spălare de bani, evaziune fiscală. Există niște reglementări pentru, această, pentru acest segment de entertainment, de divertisment, dar nu peste tot, nu în toate țările. Aveți niște date concrete cu privire la diferențele care persistă și oare cum am putea să reglementăm mult mai bine uh, industria uh, de divertisment pentru adulți? În ceea ce privește exploatarea sexuală și munca ilegală, m-ar interesa foarte tare uh, să vedem cum anume putem să reducem cererea uh, pentru astfel de servicii. Pentru că, nu trebuie, pentru că ar trebui să in, incriminăm și pe cei care uh, solicită astfel de favoruri uh, sexuale. Noi tindem să ne axăm pe victime și să incriminăm victimele, făcând ca mai apoi să le fie acestora și mai greu să iasă în față. În ceea ce privește invitata OEM, din câte știu eu, uh, în Dublin există mulți migranți care lucrează în special în menaj și e vorba de uh, munță, muncă forțată într-adevăr, dar nu, aceste persoane nu sunt neapărat victime ale traficului în acest scop. Așa că există această lagună juridică aici. Cum am putea să o acoperim? Nu în ultimul rând, discutăm despre coordonarea activităților noastre cu ONG-uri, cu grupuri pentru migranți, pentru drepturile migranților și așa mai departe. Cum am putea să coordonăm pregătirea oferită forței polițienești uh, cu o pregătire oferită celor care, practic, intră în contact direct cu victimele? Mulțumesc! Mulțumesc! Închidem lista vorbitorilor cu doamna Zaborska, care intervine acum pentru două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc foarte mult uh, vorbitorilor pentru tot ceea ce fac, pentru activitățile lor uh, în lupta împotriva traficului de ființe umane. Ați vorbit foarte mult despre urmărirea infractorilor și despre ajutorul acordat victimelor. Ei bine, eu cred că activitatea cea mai descurajantă, în, activitatea cea mai groaznică, mă scuzați, în secolul 21 este cea a traficului de ființe umane. Mi se pare că toate tipurile de trafic menționate, că este pentru industria pornografică, că este pentru munca forțată, că este pentru exploatare, uh, uh, exploatarea persoanelor, că este pentru transplant forțat de organe, uh, Uh, sau uh, traficul de copii, totul este oribil. Vreau să știu uh, ce formă capătă prevenția, pentru că în special în cazul copiilor este foarte important ca aceștia să nu devină în primul rând victime ale traficului de ființe umane și aici prevenția joacă un rol extraordinar de important. M-ar interesa așadar măsurile de preîntâmpinare de la Frontex și de la alte organizații. Mulțumesc, spune președinta. Doamna Ayala Sender are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi pare foarte rău că am ajuns ceva mai târziu. Voiam să profit de această ocazie și să adresez și eu o întrebare. Există cifre concrete astfel încât să știm exact ce sume de bani curg în, din această industrie a traficului de ființe umane, comparativ cu alte tipuri de infracțiuni, desigur. Pentru că avem traficul de arme, de droguri și așa mai departe. Bine, prin comparație, cum arată, cum, cum se poziționează traficul de ființe umane în acest lanț al infracțiunilor? Și, de asemenea, mă interesează să aflu uh, În ce măsură este vorba de răpiri? Pentru că răpirile au ajuns ceva la ordinea zilei în traficul de ființe umane. Și e vorba de un element inovator, pentru că mai nou se răpesc persoane, foarte des. Ce se întâmplă, de exemplu, în cazul traficului de droguri sau de arme? ce se întâmplă cu, cu cum arată, mă scuzați, profitul obținut uh, din aceste activități și încotro uh, e îndreptat acesta. Sumele confiscate uh, sunt returnate statului sau mai degrabă sunt utilizate pentru protecția victimelor. Și în ce măsură sunt aplicate măsurile în mod unitar, în plan european? Ce se întâmplă în momentul în care poliția poate să confiște sume foarte mari de bani? De asemenea, există cumva programe de intervenție și de uh, protecție a victimelor? Mulțumesc foarte mult, doamna Ayala Sender, spune președinta. Înainte de a reda cuvântul uh, invitațiilor noștri, doresc să profit de această ocazie pentru a mulțumi Europol comisia noastră a primit un document scris în ceea ce privește provocările prezentate de traficul de droguri. Doamna Mathieu menționa dele delegația în Cambodgia. Am ascultat cu mare atenție și în timp ce ascultam intervenția, uh, mi-a zburat mintea la un documentar care a rulat în uh, Italia și era despre traficul de ființe umane și exploatarea de persoane, exploatare de fetițe de 4-5 ani în Cambodgia. Am uh, uh, aflat cazul unei, de cazul unei, unei femei care a fost luată din sânul familiei la vârsta de 4 ani, dusă într-un bordel, a încercat să evadeze, dar a fost închisă într-o pivniță. Mai târziu a fost obligată să se prostitueze la un moment dat a reușit să evadeze, ascunzându-se în casa unchiului său, care la un moment dat a dat-o iarăși pe mâinile peștilor. Așa că iată care este viața tinerilor din Cambodgia. Aceasta este povestea fetelor care încearcă zadarnic să, să evadeze ce se întâmplă totuși cu bărbații care merg până acolo să solicite astfel de servicii pentru că sunt europeni? Cum putem să descurajăm asta? Mass media se axează foarte tare pe activitatea noastră, așa că de fiecare dată când ne interpelează, ne întreabă care sunt efectele economice cum arată uh, sumele provenite din traficul ilicit de traficul de persoane. Avem niște sume concrete, niște date statistice care să ne ajute pe mai departe. Îi dau cuvântul primului invitat, Van Hel. Cinci minute are la dispoziție pentru a răspunde la întrebări. Um, de... Mulțumesc. Uh, ruta din Nigeria a fost prima întrebare. Ruta este una aeriană, dacă oamenii au bani să financeze documente false și așa mai departe, atunci își aduc uh, bunurile pe cale aeriană, iar cei care nu au atâția bani preferă să meargă pe ruta uh, mai lungă, pe pământ, pe mare și așa mai departe. Oamenii sunt uh, recrutați sperând că vor găsi un loc bun de muncă la destinație asta pe calea rutieră. Coordonatoarea pentru trafic se numește Miria Fasiliadis, a fost fosta președintă a uh, Centrului European de Lobby și acum lucrează ca și coordonator. Uh, nu știu exact cât personal are, dar sunt undeva între 6 și 8 știu că e cineva aici de la biroul ei și dacă uh, vrea persoana respectivă mă poate corecta dacă greșesc. În principal, ea se ocupă de orientare strategică și de politică și încearcă să îmbunătățească coordonarea tuturor actorilor din acești, uh, acest sector, care sunt destul de numeroși, prin urmare au nevoie de o bună coordonare. Nu am spus uh, agenți vamali belgieni, ci am spus 400 de mii de agenți vamali. Cam acesta este numărul agenților vamali din Uniunea Europeană. Și nu sunt doar belgieni, ci sunt de toate naționalitățile. Ați folosit din nou cuvântul belgian, nu înțeleg ce spuneți, spune vorbitorul domnul domnul Newton Dan, 400 de belgieni care lucrează ca uh, agenți vamali. Nu, spune domnul Van Hel, 4 urmat de 5 zerouri. 400 de mii de agenți vamali. 400 de mii, spune domnul Newton Dan. Da, intervine și președinta, 400 de mii. Îmi pare rău, produsele obținute din informații nu le putem uh, folosi pentru că e, nu, nu vrem să ajungă înapoi pe stradă. Deci acest manual nu poate fi uh, partajat. În China este o altă lume. Este foarte interesant. Mai întâi, un bărbat nu poate fi victima traficului, deci vorbim doar de copii și de femei. Cifrele sunt mult mai mari cifrele de uh, persoanelor implicate, mai ales copii, bebeluși sunt răpiți și vânduți. Este o prioritate majoră a guvernului uh, chinez, această problemă a bebelușilor. Și există o diferență enormă între ei și noi. Rata de condamnare la ei este de aproape 100%. Deci suntem cu mult sub acest nivel. Apoi, mă întrebați ce poate face Uniunea Europeană, ce puteți face dumneavoastră. De cele mai multe ori e o problemă de bani. Este destul de costisitor ca agențiile de aplicare a legii să colecteze toți indicatorii. Un coleg al meu din țările de jos spunea că 0 plus 0 plus 0 plus 0 egal, cu, egal 1 și trebuie să colectăm toate zerourile pentru a vedea care este situația cazurilor. Durează foarte mult timp, costă foarte mult și, din fericire, prin noua directivă nu avem nevoie de o uh, plângere din partea victimelor. Statele membre trebuie să implementeze doar în viitor această directivă, dar oricum este, ea este foarte binevenită pentru că victimele își schimbă foarte des declarația fi, temându-se fie de traficanți, fie de poliție. La Frontex eu sunt singurul care mă ocup de coordonare pe acest subiect mai sunt vreo două, trei persoane, plus un analist în restul Europei, deci trebuie crescută capacitatea și este lupta împotriva traficului de persoane este una foarte costisitoare. De 10 ani încoace ne tot ocupăm de colectarea datelor și încă nu avem uh, date suficientă pentru a ști unde, pe ce uh, puncte să ne uh, concentrăm resursele și aici avem nevoie de îmbunătățiri. Îmi cer cu scuze, spune vorbitorul, să dau cuvântul colegei mele. Mulțumesc frumos. Da, ați uh, adresat o întrebă, întrebări foarte importante. O să fiu cu ochii pe ceas. vis a -vis de definiție, noi suntem în deplină concordanță cu colegii noștri de la UNDOC. nu puneți prea mult accent pe partea de uh, voluntariat. Știm că adesea ei sunt uh, păcăliți să ajungă și așa ajung victime ale traficului. Vis-a-vis -vis de cifre, da, am vrea și noi să fim mai specifici, să le defalcăm pe țări și așa mai departe, dar nu putem să facem încă acest lucru pentru că nu avem suficiente date. Ne-ar plăcea foarte mult să lucrăm cu statele membre ale Uniunii Europene uh, pentru a pune în aplicare studii naționale astfel încât să obținem date uh, le necesare. Avem uh, linii directoare, avem instrumente, vă rugăm veniți la noi că ne-am bucurat să lucrăm împreună. Banii generați de trafic. În 2005 am avut o cifră, dar mi se pare prea redusă, de aceea nu am prezentat-o. În 2005 32 de miliarde de dolari americani. Aceasta este cifra estimată ca fiind generată de trafic pe an la nivel global. Dar studiile recente ne arată că este mult prea mică. S-ar putea ca la nivel global ea să fie undeva la nivelul sutelor de miliarde și sperăm ca până la sfârșitul anului să avem o cifră mai clară ce să facă mai bine Uniunea Europeană sau ce să faceți dumneavoastră? Um, și această întrebare a apărut de mai multe ori. Mai întâi, apreciez foarte mult accentul pus pe includerea consumatorilor, a agenților economice și așa mai departe. Și noi am tot spus același lucru. Există, desigur, o diferență între cererea pentru servicii sexuale și cererea de muncă forțată. Nu am acum timpul să intru în detalii, să vedem dacă putem, uh, dacă e sau nu bine să incriminăm cererea. Este un lucru foarte controversat, trebuie să evaluăm modelele existente, să vedem ce merge, ce nu. Însă, există dovezi când uh, abordarea de a lucra cu cei um, cu partea de cerere, ca să spun așa, uh, poate fi una reușită, dar suntem doar la începutul acestui exercițiu de învățare. Este clar însă că în ceea ce privește exploatarea um, forței de muncă nu poți să incriminezi pe toată lumea care cumpără un tricou ieftin, deci abordarea trebuie să fie una diferită. Putem face foarte multe la nivel european pentru a aduce această problemă în toate, la toate nivelurile politice pentru o mai bună coordonare. Și mă refer aici la uh, Digi uh, Comerț și la crearea unei legături uh, Sigur, există și dimensiunea cu țările terțe în ceea ce privește cooperarea pentru dezvoltare. Și atunci, cum să integrăm mai bine problema forțe, muncii forțate în politicile de cooperare pentru dezvoltare? fără ca ea să intre la nivelul migrației și azilului, cum este acum, ci având mai degrabă o abordare mai vastă, care să țină seama și de promovarea drepturilor omului, egalitatea de gen și așa mai departe. Ce instrumente uh, ne sunt necesare? În ceea ce privește aplicarea legii, am elaborat un instrument de învățare electronică pentru inspectorii muncii în principal, uh, este un instrument disponibil publicului și am început și ceva formări pilot cu inspectoratele de muncă. Sunt foarte multe de făcut în acest domeniu. Există exemple de bune practici în unele state membre pe care le-am uh, subliniat și în documentul uh, care însoțește acest uh, instrument. Sunt necesare inspecții țintite, inspecții eficiente care să identifice infractorii și există foarte mult loc de colaborare și între inspectori și uh, agenții economici privați. Uniunea Europeană a încercat totodată să reunească sindicatele, ONG-urile și reprezentanții uh, angajatorilor pentru a face mai multe și în acest sens. În mod clar, în ceea ce privește trafica pentru muncă forțată, fie serviciile fie nu există deloc, fie sunt insuficiente și tocmai de aceea cifrele sunt atât de reduse, cifrele de identificare. Victimele nu au nimic de câștigat prin a se identifica și a-și anunța, a-și denunța exploatatorii. Uh, ele vor fi deportate pentru că încă nu sunt considerate ca fiind victime ale traficului care să primească asistență. Trebuie să mă opresc aici, știu că au mai fost ceva întrebări, dar pot să le răspund mai târziu. Pot să răspund mai târziu la ele dacă este nevoie. Președinta, mulțumesc frumos. Ne-ați oferit răspunsuri foarte clare și ați respectat și timpul. Într-adevăr, vă mulțumesc pentru explicații și pentru prezentarea acestui um, aspect din perspectivă europeană. Sunt sigură că um, comisia dumneavoastră va nota ceea ce a spus și va ține seama de perspectiva prezentată. Așadar, vă mulțumesc frumos, sunt sigură că ne vom revedea. Este doar o primă rundă de schimb de opinii și colectare de uh, perspective. Haideți acum să trecem la al doilea set uh, de subiecte pentru această după-amiază, uh, traficul uh, ilegal de deșeuri și alte forme de criminalitate ecologică. Adesea, acest uh, tip de criminalitate are un efect economic uh, semnificativ. Este o activitate foarte profitabilă. De exemplu, traficul de deșeuri în Italia este considerat de mafie ca fiind aur curat. Este uh, întru totul o activitate frontalieră și de aceea ne interesează subiectul. Vom asculta prezentări din partea a doi vorbitori foarte importanți, Julian Newman mai întâi de la Agenția de anchetă în domeniul mediului din Londra și vicepreședintele Legambiente, Stefano Ciafani. Legambiente este una din principalele asociații de mediu din Italia și din 1997 uh, prezintă an de an un raport uh, privind ecomafia. Săptămâna trecută am avut privilegiul de a coprezenta acest raport și sunt sigură că vom învăța foarte multe din această prezentare pentru uh, relația noastră și pe viitor. Uh, fiecare vorbitor are, ca și până acum, 15 minute la dispoziție. Până acum, uh, prezentatorii și-au respectat timpul și, din respect pentru um, invitații noștri, rog și pe raportori și pe colegi să nu depășească cele două minute, fiindcă, în caz contrar, va trebui să vă întrerup. Este important să ascultăm și răspunsurile membrilor uh, prezidiului. Deci, câte 15 minute pentru fiecare invitat, după care urmează întrebări din partea coordonatorilor și um, raportorilor, apoi alți colegi și înapoi uh, la invitați. Începem cu Julian Newman de la Agenția de Anchetă în domeniul mediului din Londra. Mulțumesc foarte mult um, provin de la acest, uh, această organizație non-guvernamentală EIA cu sediul la Londra a nu fi confundat cu um, Agenția pentru Mediul Înconjurător. Uh, uh, ființăm din 1994, avem uh, birouri în Londra și avem relații cu țări precum China, Indonezia. Noi investigăm, anchetăm infracțiunile de mediu. Încercăm să, conștient, să creăm conștientizare în rândul opiniei publice și încercăm ca aceste infracțiuni să fie pedepsite mai bine. Încercăm să implicăm uh, comunitățile locale în uh, lupta împotriva acestor infracțiuni ecologice. Despre ce este vorba? Ce înseamnă infracțiunile ecologice? Avem foarte multe definiții. Cea mai uh, obișnuită este crima ecologică de cinci feluri. Este vorba de comerț ilegal, faună și floră, Uh, contrabanda cu substanțe care subțiază stratul de ozon, uh, comerțul ilegal cu deșeuri periculoase, apoi tăierea ilegală de copaci, comerțul, și, comerțul cu cherestea furată, precum și uh, pescuitul ilegal, neregul, nereglementat și neraportat. Primele trei categorii sunt acoperite de convențiile internaționale. Pentru fauna și flora. avem CITES, pentru speciile um, pe cale de dispariție, apoi protocolul de la Montreal, Montreal sau Convenția Basel de la uh, BAL pentru următorul punct și uh, așa mai departe. Iată exemple de infracțiune ecologică pentru faună și floră împotriva unor specii foarte bine cunoscute, cum ar fi uh, tigrul, uh, este o specie de tigru care este vânată pentru blană în uh, Asia și Africa. Contrabanda cu substanțe care subțiază stratul de ozon, avem foarte mult comerț ilegal, uh, dat fiind că se dorește eliminarea acestor substanțe pentru protejarea stratului de ozon, s-a creat o piață neagră pentru aceste substanțe. În anii 90, 20% din toate aceste substanțe CFC erau uh, comercializate pe piața neagră. Pe piața neagră tăierea ilegală uh, afectează foarte multe părți ale lumii, cum ar fi uh, Amazonul, uh, Asia de Sud-Est, nereglementat la nivel internațional, bineînțeles. Se pierde 15 miliarde de dolari anual pentru aceste țări. Deocamdată răspunsul a venit de la, din, de la inițiative regionale. Efectele acestor tipuri de infracțiuni Pescuitul uh, și tăierea copacilor înseamnă furtul resurselor naționale, furtul resurselor, ceea ce afectează comunitățile locale și uh, traiul acestora. Subminează, subminează guvernan, uh, guvernanța și uh, se sporește corupția. Dacă ne gândim la cherestea, uh, aici se creează foarte multă corupție pentru a plăti diversi funcționari și mai departe, deci subminează statul de drept. Multe dintre aceste infracțiuni uh, înrăutățesc schimbările climatice. Uh, 20% din emisiile de gaze cu efect de seră provin eh, de pe urma deforestării, iar eh, tăierea ilegală de copaci eh, înrăutățește despădurirea și așa mai departe. Aceste substanțe chimice sunt și substanțe care accelerează schimbările climatice. Sunt afectate, este afectată și sănătatea omului, cum am spus, subțirea stat, stratului de ozon afectează viața pe Terra, afectează pe oameni, productivitatea și așa mai departe agricultura și așa mai departe, iar deșeurile electronice care conțin uh, uh, substanțe chimice foarte periculoase, în momentul în care sunt, nu sunt eliminate conform regulilor, atunci au un impact asupra solului, a pânzei practice și așa mai departe. Efecte asupra biodiversității, asupra ecosistemului uh, sunt afectate cursurile de apă, care reprezintă o sursă principală de apă pentru foarte multe comunități în lumea întreagă. Iar uh, uh, comerțul, până la urmă, comerțul legal este subminat prin prețurile mai mici, la cheresa, de pildă. Caracteristici generale. Aceste infracțiuni sunt considerate infracțiuni care nu fac victime. Dacă se face contrabandă cu câteva substanțe chimice, nu avem nicio victimă, nu avem victime umane, ca în cazul traficului cu, ființe, cu ființe umane, dar vreau să vă spun că victimele sunt numeroase. Dacă stratul de ozon va fi subțiat, cu toții suntem afectați, cu toții suntem victime. Schimbările climatice ne afectează pe toți, dar fiindcă există această percepție că nu există cu adevărat victime, atunci nu, sunt prioritar, nu este prioritar uh, combaterea acestui flagel, dar s-a observat că există din ce în ce mai multe abuzuri fizice, violențe împotriva activiștilor uh, de Eh, de mediu înconjurător în țări ca, precum China, Cambodgia și așa mai departe. Deci pentru rețelele de traficanți acest, eh, aceste activități sunt foarte atrăgătoare, fiindcă mm, profiturile sunt mari și eh, percepția nu este bine conturată. Aceste rețele sunt transnaționale, implicând foarte multe grupuri la nivel transnațional, la, la nivelul unei regiuni întregi. Deci aceste infracțiuni reprezintă o mare provocare la nivelul resurselor alocate. O să vă dau câteva cifre. Cifre pe care eh, nu le-am verificat eu însumi, nu aveam cum. Eh, știu că vă plac eh, statisticile, deci atât de ce vă dau aceste cifre. Fauna și flora. Pagube de 7 miliarde de dolari anual tăierea ilegală de copaci 15 miliarde, deșeurile periculoase 12 miliarde, pescuitul ilegal 4,2 miliarde, Uh, substanțele care subțiază stratul de ozon 300 de milioane de dolari. Fie că sunt uh, corecte sau nu aceste cifre, cel puțin reprezintă o aproximare a pierderilor provocate de infracționalitatea ecologică. Um, infracționalitate cu risc scăzut. Acum câțiva ani am depistat un container care se îndrepta către Singapore, care conținea fildeș. Am anunțat Interpol, containerul a fost oprit, iar înăuntru erau șase tone de fildeș. 300 uh, de elefanți morți, iată, și uh, ar fi ar fi valorat uh, sute de mii de euro pe piața neagră, iar iar amenda a fost numai de 2000 de euro și mai făcut acest lucru de vreo 20 de ori până atunci. Uh, Infracționalitate trans- transnațională. Acum uh, câțiva ani m-am ocupat de un caz de contrabandă mm, cu cheresta, cu un lemn foarte prețios, merbau, care trecea din Indonezia în China. Era vorba de aproape 300.000 de metri cubi de cheresta anual, uh, cam 15 de astfel de, de vase uh, lunar. Această rețea era foarte bine organizată, avea și protecție militară la Papua și Jakarta, aceste uh, grupuri de um, tăietori proveneau din Malazia, aveam, exista un agent de transport uh, și un agent bancar în Singapore, existau intermediari la Hong Kong uh, și negustori în Shanghai. Iar acestea erau cumpărate, până la urmă, această chirestea era cumpărată în, în SUA sau în UE. Iată, deci, caracterul transnațional. Câteva exemple clare. Până acum am vorbit în termeni general, dar vreau să vă dau exemple din Europa pentru a înțelege exact despre ce este vorba. În Uniunea Europeană, importurile uh, de cherestea ilegală valorează 3 eh, miliarde anual, ceea ce este 16% din cheresteaua care eh, este prezentă pe piața europeană. Răspunsul Uniunii Europene a fost crearea unei politici care se numește aplicarea legislației în domeniul forestier, eh, silvicol, guvernanța și comerțul pentru a încerca să se creeze relații bilaterale cu țările vizate în acest domeniu, cum ar fi Indonezia. Mai există un uh, Um, regulament cu privire la cherestea, care penalizează, incriminează cumpărarea cherestelei ilegale în Uniunea Europeană. Nu știm, uh, se, vă, pot, vă pot spune mai târziu și cum va fi aplicată această politică, dar probabil că, așa cum se întâmplă de obicei, e greu să se treacă de la vorbe la fapte. Vorbele sunt foarte frumoase pe hârtie, dar când sunt aplicate toate aceste, toate aceste acorduri, lucrurile stau altfel. Deșeurile electronice, care reprezintă o ramură a deșeurilor periculoase. Deșeurile care, care uh, se înmulțesc cel mai repede în lumea întreagă, fiindcă ne plac dispozitivele și gadgeturile pe care le avem și iată, după aceea le aruncăm la gunoi, computere și așa mai departe. Uniunea Europeană produce 8 milioane de tone de deșeuri electronice anual. 75% uh, nu nu sunt, um, nu sunt cunoscute. Există regulamente foarte clare în acest domeniu, de pildă, uh, de pildă ceea ce privește transportul uh, deșeurilor electronice în afara țărilor OSCE, um, dar uh, din păcate acestea ajung în, pe alte continente unde creează mari probleme de poluare, de soluri toxice, cum ar fi în China. La ora actuală, răspunsul Uniunii Europene a fost crearea rețelei Impel, o rețea de profesioniști care se ocupă de deșeuri periculoase, care înceapă să, încearcă să facă schimb de experiențe, iar uh, printre măsurile luate de această rețea este obligativitatea raportării de către companii în ceea ce privește modul în care elimină aceste deșeuri, rolul uh, Marii Britanii în ceea ce privește deșeurile periculoase, noi în ceea ce privește, n-am luat unele măsuri, am uh, distrus, iată, televizoare și uh, calculatoare pentru a nu mai putea folosi, le-am, dat, le-am, le-am introdus și un uh, dispozitiv de urmărire și apoi le-am, urm- le-am urmărit să vedem unde ajung. Iată, ne-am primit aici, aici un semnal din Ghana, de unde, de unde a ajuns acest deșeu, care nu ar fi trebuit să părăsească niciodată Uniunea Europeană și totuși a ajuns în Ghana. Și când se uh, când ajunge la Acra, iată ce se întâmplă, sunt uh, eliminate în acest fel, într-un mod foarte periculos pentru mediu și pentru persoanele implicate. Încă un exemplu foarte, pentru Europa foarte bun sunt substanțele care subțiază stratul de ozon și care sunt eliminate treptat în Europa pentru a proteja stratul de ozon. În 1997 a avut loc cel mai mare scandal când compania Typhoon, un intermediar uh, din Germania, s-a constatat că importa astfel de substanțe 80 de containere din China pe care le vindea în Europa. Acest lucru a arătat care erau problemele cooperării uh, transfrontaliere în Europa. S-a încercat uh, să se obțină un acord cu țara care a primit aceste transporturi și până la urmă s-a, a fost dat în judecată intermediarul german. Aceste substanțe sunt eliminate treptat, dar avem noi substanțe, HCFC-urile, care sunt foarte folosite pentru frigidere, de pildă. În Uniunea Europeană s-au interzis vânzările de frigidere care conțineau astfel de, de substanțe în 2010, însă aceste substanțe chimice sunt încă căutate în Europa. Nu am avut, de, încât, decât un, nu am avut însă decât un caz în instanță, de pildă, ceea ce este, este destul de ciudat. În uh, SUA au fost confiscate tone de astfel de substanțe și uh, intermediarii din China ofereau, aveau tot felul de mm, uh, de um, scheme prin care încercau să, vin, să vândă aceste substanțe în Europa iar anul trecut a fost oprit un, oprit un transport la granița cu Rusia. Din această rețea, iată, vedeți rețeaua, în acest grafic vedeți rețeaua de contrabandă, iar intermediarul este o companie britanică care activează în domeniu din anii, din, de la jumătatea anilor 90, ceea ce uh, arată că dacă nu faci nimic, uh, oamenii comit, uh, săvârșesc infracțiuni liniștiți în continuare. V-am prezentat uh, câteva infracțiuni ecologice și de ce și motivele pentru care consider că acestea ar trebui să fie tratate cu toată seriozitatea pe care o merită. Bineînțeles că toate aceste infracțiuni reprezintă mari provocări. Am vorbit despre uh, scara amplă a comerțului uh, global, uh, dacă, și iată, controlele sunt foarte greu de realizat, dacă reușești să verifici 5% din containere este foarte bine. Apoi nu există, nu există destulă de voință politică în ceea ce privește lupta împotriva acestei infracționalități, avem și probleme de cooperare transfrontalieră, cu toate că există exemple bune de la Europol și așa mai departe, dar uh, mai există probleme de jurisdicție în acest domeniu și este foarte ușor ca uh, criminalii să treacă dintr-o țară în alta. Avem foarte multe obstacole de, de, de, de depășit în continuare și uh, bunuri cum ar fi aceste substanțe chimice sau fildeșul deci nu vor ajunge în instanță. Bunurile sunt confiscate și se consideră că este destul de descurajare, dar avem nevoie de a, o bună aplicare a legii, trebuie să, să, a, să acționăm mai inteligent în ceea ce privește modul în care încercăm să luptăm acest, împotriva acestor uh, crime. Uh, iată, suntem criticați, uh, dar fiindcă Marea Britanie a fost criticată pentru că aceste deșeuri din Marea Britanie ajungeau în Ghana, au stabilit rețele și au început să folosească tehnici pe care le foloseau în alte domenii. Uh, și, ca urmare, a crescut numărul de confiscări, de capturi și numărul de trimiteri în instanță până la urmă, ceea ce este bine. Avem și exemple bune, de pildă, în uh, Europa. De pildă, avem echipe specializate în acest domeniu, în Olanda, de pildă, uh, se încearcă la nivel vamal uh, un model de cooperare. Avem și inițiative regionale, cum a spus, rețeaua Impel, uh, care cooperează cu omologele sale din Asia și uh, la nivel internațional, încet, încet, această criminalitate este luată, luată în serios. Am, avut loc mai multe operațiuni coordonate, cum ar fi operațiunea Demeter, care, care aici era vorba de deșeuri periculoase și autoritățile vamale s-au implicat și Interpol are un program ecologic, precum și un uh, mesaj ecologic care poate fi folosit de țările membre, iar aceste modele de cooperare sunt în creștere. Vreau să vă dau un ultim exemplu pentru care consider că această criminalitate este foarte importantă. Uh, Probabil că n-ați auzit de acest loc, Moncai, la granița între China și Vietnam, la nord de Hanoi, într-o regiune care se numește Huangshi, în China. Acest uh, loc uh, este un uh, nod al criminalității. Acolo și acolo, bineînțeles, criminalitatea ecologică este în creștere. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Grazie. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul acum vicepreședintele Legambiente, Stefano Ciafani. Grazie Presidente, grazie dell'invito a tutta la Mulțumesc uh, foarte mult pentru invitația la această audiere. Eu aș dori să ilustrez experiența acumulată de organizație pe care o reprezint, Legambiente, și să menționez și care au fost evoluțiile din ultimii ani uh, în Italia. E vorba despre ecomafia Uh, din uh, țara mea. Am uh, creat un oficiu de monitorizare la Roma în ultimii ani, dar avem și o mie de consilieri, juriști și alți agenți care acționează în plan local. În 94 am publicat primul nostru raport despre mafia ecologică, despre ecomafia, Uh, iar în 97 am prezentat un raport anual. Leg Ambiente conlucrează împreună cu toate agențiile de implementare, cu judecătorii, cu reprezentanții locali uh, care luptă împotriva mafiei în Parlamentul European, în 95, a fost creată o comisie despre depozitarea ilegală a deșeurilor. În acest spirit, noi uh, lucrăm împreună cu agenții vamali. E foarte important pentru controlul în porturi, în special. Avem un grup uh, special care implică și pe cetățeni Și și aici avem un exemplu de cooperare. Lega Ambiente, în 94, după cum am spus, a prezentat un raport, iar 5 ani mai târziu, acest uh, termen intrase în uh, dicționarul italian Zingarelli. În anul 2001 am uh, introdus cuvântul ecomonstro, un monstru ecologic E vorba de acele construcții, uh, de acele structuri arhitecturale monstruoase care dăunează mediului și uh, uh, imaginii. În anul 2005 am publicat un alt raport. Doamna președinte Alfano a fost de față când s-a întâmplat asta. discutam despre uh, depozitarea ilicită de deșeuri și aici aveți câteva cifre. Uh, iată, în anul 2011 existau 33.870 uh, de, 870 infracțiuni în acest domeniu, 28.000 de plângeri au fost depuse, 9.000 de confiscări, de asemenea 296 uh, de clanuri mafiote au uh, participat la activități uh, ilegale în domeniul ecologic și am estimat că această afacere în anul 2011 a generat mai bine de 16 miliarde de euro. Un aspect foarte important este faptul că în ultimul an, aproape 48% din infracțiunile de mediu au fost uh, întreprinse în patru regiuni italiene, din Italia care uh, au uh, o istorie în ceea ce privește activitățile mafiote. Iată, aici vedeți cam cum arată uh, plăcinta de distribuire a activităților uh, ilicite. Avem odată uh, arderea ilegală a deșeurilor, apoi avem uh, Uh, maltratarea animal, animalelor, uh, incendiile uh, ilegale, traficul de bunuri arheologice și culturale și, nu în ultimul rând, construcțiile ilegale, care în anul 2011 în Italia au reprezentat o mare problemă Aproximativ 26.000 de uh, clădiri neautorizate au fost ridicate. E un sector care pentru ecomafie generează 2 miliarde de euro profit aproape. Asta anual. Autoritățile de uh, urmărire penală au constatat asta. Iată o imagine revelatoare. Aveți uh, aici o imagine din Palermo, Sicilia, construcții ilegale, apoi... Uh, aveți o altă imagine cu un schelet de construcție care de 25 de ani e acolo, într-un uh, sit natural minunat. O altă imagine aici, uh, un caz paradoxal, o construcție uh, ilegală direct pe plajă. Marea a ajuns până la această clădire. Imaginea următoare din Apulia, Torre Mileto Village. Acolo există un parc național. Și aici e vizat o mare parte din coasta din Apulia. În ultimul an au fost declanșate și incendii forestiere. O altă infracțiune care e în creștere față de anul trecut. Uh, traficul cu bunuri arheologice și opere de artă este iarăși problematic. Estimăm că 14.000 de infracțiuni sunt întreprinse în ceea ce privește uh, traficul, de, traficul cu produse din lanțul alimentar. Și apoi trecem la traficul ilegal uh, cu deșeuri. Avem uh, deșeuri uh, uh, care au fost analizate din 97 până în 2006 pentru a vedea exact cum arată activitățile ilegale. Vedeți clar care sunt cantitățile, mai ales în ceea ce este deșeurile industriale, iar în al doilea rând avem acei, acele deșeuri speciale care trebuie tratate într-o manieră aparte vedeți că avem milioane de tone uh, produse, uh, dar care au fost produse pe, într-o manieră ilegală. Am obținut aceste date și, practic, puteți constata că an de an a fost creat câte un nou munte de deșeuri speciale în mod neautorizat. Anul 2006 a fost un an aparte, cu totul și cu totul aparte, pentru că s-au înregistrat 31 de milioane de tone de uh, deșeuri toxice care au dispărut pur și simplu. De fapt, asta ar corespunde unei suprafețe de 30.000 de metri pătrați și ar rezulta un munte de gunoaie cu o înălțime de 3.100 de metri, cam ca și vulcanul Etna din Sicilia, dacă vă puteți imagina. Și asta doar într-un singur an. În ultimii doi ani uh, am uh, preluat și o altă analiză în raportul nostru. Discutăm uh, despre modul în care am analizat doar datele confirmate. Anchetele au uh, ilustrat că din 2010 uh, până în 2011, 2,4 milioane de uh, deșeuri speciale au dispărut pur și simplu de pe fața pământului. Haideți să ne imaginăm lucrurile altfel. Dacă ar fi să transportăm cele 2,4 milioane de tone de deșeuri speciale, s-ar crea o coadă de uh, camioane pe autostrăzile din Italia care ar uh, începe uh, din sud, de la Regio Calabria, până în nord, la Samoritz. Unde a ajuns totuși acest această cantitate de deșeuri speciale. Iată, vedeți uh, în imagine o uh, modalitate de a scăpa de aceste deșeuri. Un depozit de deșeuri neautorizat. Aici, din nou, aveți un depozit ilegal la Puglia, E vorba de dealuri întregi de deșeuri la Troia. E vorba de deșeuri industriale provenite în special din nordul Italiei. Tot în nordul Italiei, la Milano, în Lombardia, Uh, vedeți ce se întâmplă cu deșeurile, iar în imaginea de jos aveți uh, situația din Lazio, unde saci întregi de deșeuri industriale ajung acolo. La Crotone, în Calabria, vedeți iarăși dealuri întregi de gunoaie industriale, de deșeuri industriale uh, produse în anii 90. E vorba de deșeuri care sunt depozitate pe terenuri agricole. O imagine din Lazio, aici o altă imagine uh, din uh, Caserta. Încă o dată un, de, un depozit ilegal de deșeuri. Dacă ar fi să fie transportate cu camioanele aceste, toate aceste deșeuri, s-ar crea o coadă imensă și un ambuteaj incredibil. Există din 2001 o lege aprobată de Parlamentul Italian Uh, cu privire la depozitarea ilegală de deșeuri și sancțiunile aferente acestei depozitări. Uh, iată, se puteau întreprinde arestări, puteau fi emise mandate internaționale de arest, puteau fi ascultate telefoane. Până în anul 2001 nu au fost posibile asemenea acțiuni pentru că nu erau incriminate toate acestea. Dar, mulțumită acestei noi legi, acum uh, traficul cu deșeuri uh, reprezintă o infracțiune gravă. A fost foarte important să existe această evoluție. Din 2002 până uh, acum au existat 199 de anchete, uh, în urma cărora au fost întreprinse o, o mai multe arestări, 1229 și 776 de companii de întreprindere au fost implicate. Uh, Uh, după cum am spus, uh, din, uh, cele 100, în, în cadrul celor 199 de anchete întreprinse au fost vizate 23 de țări străine. În anul 2011, Mulțumită activităților sau mulțumită cooperării cu autoritățile vamale am înregistrat alte succese. S-a constatat, de exemplu, că a fost implicată și Africa și China în ceea ce privește traficul uh, de deșeuri, traficul ilegal. Iată așadar Uh, deșeurile confiscate uh, în Italia, 38% plastic, metal uh, 48%, Sunt, uh, practic, uh, cele două tipuri principale de deșeuri legale, plasticul și metalul. China este țara de destinație preferată. Alte anchete însă au arătat că nici Hong Kongul nu e uh, o destinație uh, care trebuie lăsată la o parte, la fel și Italia și uh, la fel și Israelul, mă scuzați, și Olanda. Ajung la finele prezentării mele. Din toate analizele uh, întreprinse rezultă următoarele lucruri. Este foarte important să avem reglementări clare, stricte, pentru a putea ține piept uh, acestor mafioți din domeniul uh, mediului. Există o directivă europeană din anul trecut care ne ajută în acest sens, dar care în Italia nu a fost uh, îmbrățișată cu drag. Pentru că Deocamdată trebuie în continuare să îmbunătățim controalele întreprinse de agențiile specializate, dar și de agenții vamali. Trebuie să ne consolidăm practicile și să îmbunătățim rolul Europol. În continuare, vreau să menționez că pentru noi este foarte important să ținem cont de nevoia de o acțiune sistemică pentru combaterea uh, mafiei uh, ecologice. Avem nevoie de o colectare amplă de informații pentru a fi mereu la curent cu ceea ce se întâmplă și pentru ca autoritățile uh, de guvernare să fie implicate. Pentru că ideea este că uh, informațiile uh, puse la comun pot să ofere o imagine de ansamblu și pot să uh, ajute sfera politică să emită noi uh, acte normative, noi uh, uh, instrumente, astfel încât să contracarăm efectele acestor activități ilicite uh, și pentru a îmbunătăți anchetele din domeniu. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, spune președinta. Acestea fiind spuse, Dăm cuvântul raportorului Iacolino, două minute. Intervende, vă subito. Mulțumesc frumos, doamnă președinte. Am ascultat uh, toate prezentările și o să trec direct la întrebări. Mai întâi, o întrebare pentru domnul Newman vis-a-vis -vis de problema uh, criminalității ecologice. Spuneați, uh, prin, vorbeați printre altele de pescuitul ilegal. Uh, aș vrea să intru mai în uh, profunzimea subiectului. Însă, oricum, ce vreau să spun este că în uh, ultima perioadă, în investigațiile din Mediterană a fost implicată și China și s-a încercat plafonarea activităților sale în acele zone din Mediterană. Ce puteți să-mi spuneți despre acest lucru? Apoi, uh, pe domnul Cefani vreau să-l întreb următoarele. Este evident că activitățile uh, mafiote au distrus pur și simplu acea parte a mediului înconjurător. Ați făcut uh, referire la cazuri individuale, ați folosit termenul de triangulare, Spuneați că au fost implicate trei uh, locații, Italia fiind la mijloc, iar statistica a fost absolut impresionantă. Imaginez că la fel stau lucrurile și în alte state membre. Un element esențial de acolo se referă la autorizațiile de construcție. Um, mafia are foarte mult de-a face cu construcțiile fără asemenea autorizații, la fel cum are de-a face cu uh, industria agroalimentară. Întrebarea mea este următoarea. Uh, organizația noastră are ceva istoric acum și vorbeați despre abordare integrată. Apoi, veți avea legislație care va fi transpusă de Parlamentele Naționale în legislația statelor membre. și mă interesează să știu dacă ne îndreptăm spre o convergență legislativă, dată, dată fiind dificultățile uh, din uh, perspectiva punerii în aplicare. Mulțumesc din partea al de Newton Dan. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, mulțumesc frumos. Mai întâi, întreb pe domnul Newman, cine vă finanțează uh, agenția? Ne-a spus doar că sunteți un ONG, asta este o informație generală. Uh, Apoi, um, hidrocarburile. Știu că am fost, știu câte ceva despre acest lucru pentru că am fost raportor. Cum sunt ele transportate în aerosoli sau cum sunt um, ele mutate dintr-un loc în altul? Pentru că, din câte știu, sunt uh, periculoase. Apoi, acest loc din Cina, Muncai, ni-l puteți spune pe literă pentru că aș vrea să-l notez să aflu mai multe. Și în sfârșit, susțineți ideea unui FBI uh, european care ar uh, putea lucra transfrontalier, pentru că infractorii își dau mâna peste graniță, în timp ce noi trebuie să lucrăm uh, cu mai multe agenții în fiecare stat. Domnule Ceafani, vă mulțumesc pentru clarificări. Ce m-a uimit a fost faptul că, potrivit cifrelor de pe ecran, 92 de crime de infracțiuni ecologice zilnic, dar doar 300 de uh, arestări uh, într-un an. Pare o poziție foarte bună cea de infractor. Ai foarte puține șanse să fii arestat, conform cifrelor dumneavoastră. Mi se pare absolut uluitoare. Iar faptul că acum uh, dumneavoastră încercați să vă adunați forțele pentru a le combate. Um, aceste grupuri uh, de infractori nu ripostează, fiindcă le puneți în pericol. Și apoi, vis-a-vis -vis de deșeurile care merg în China, ce fac chinezii cu ele? Le reciclează, cum se întâmplă în Africa, sau doar plătesc uh, pentru a le îngropa? De ce le vor? Mulțumesc din partea PP, două minute, doamna Mathieu. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Newman, ne-ați făcut o prezentare foarte interesantă. Ați vorbit și despre uh, speciile protejate. Într-adevăr, este foarte dificil să vedem, de exemplu, elefanți uh, uciși de braconieri și ă, produsele obținute pe urma lor sunt vândute apoi în ă, țările asiatice, în special în ă, China, pentru, și chiar și în scopuri afrodiziace, din câte știu. Există aceste animale în unele țări înfloresc, în timp ce în altele ele devin pe cale de dispariție. Și și mă întreb unde se duc ele și de ce nu putem să oprim acest braconaj absolut uh, îngrozitor. Poate ați putea să-mi spuneți mai multe despre acest lucru, pentru că eu îmi spun că nu facem suficiente pentru a opri situația. Apoi, domnule Ceafani, ne-ați arătat uh, fotografii absolut îngrozitoare. Sper că lucrurile să nu plece mai departe de această sală, pentru că ele fac uh, foarte rău țării dumneavoastră și uh, ca um, colegii mei din această sală să-și fi luat deja bilete ca să-și petreacă vacanța în țara noastră, care, dumneavoastră, care este una superbă. Știu că asemenea deșeuri oricum există și în alte uh, state, nu doar în Italia, asemenea depozite de deșeuri ilegale, Însă anumite grupuri vor să incrimineze așa cum trebuie aceste uh, grupuri. În ce măsură cunoașteți că, um, care exista utilizarea de fonduri europene pentru a curăța ulterior natura în, exa- în Italia, de exemplu, în cazul dumneavoastră? Aveți date în acest sens? Mulțumesc! Mulțumesc frumos. Urmează din partea GUE două minute domnul Zondergaard. Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru aceste două prezentări foarte interesante. Am o întrebare pentru domnul Newman. Ați vorbit despre un televizor uh, care va ajuta să urmăriți traficul din uh, Regatul Unit până în Africa. Ar fi interesant să știm exact ce se întâmplă de la livrarea în Regatul Unit, la depozit, până la sosirea fin, la destinația finală în Africa. Cine este interesat de genul acesta de comerț? Cine are de câștigat din asemenea acțiuni? Există oameni în Africa, eh, oameni care doresc să folosească o parte din aceste aparate. Mă interesează cum pot fi infractorii interesați de aceste deșeuri. Mă interesează procesul care uh, leagă cele două uh, state. Mulțumesc, doamna Borsellino. Două minute. Mulțumesc frumos, doamnă președinte și mulțumesc și invitațiilor pentru prezentările foarte clare. Vreau să vă împărtășesc un gând. Dimineața am ascultat-o pe Angela Me, care a vorbit despre rutele parcurse de droguri uh, până la sosirea lor în Europa. Puteți să ne prezentați o asemenea rută a deșeurilor? Există rute cunoscute în acest sens? Stefano Ciafani a descris situația din Italia, care, prezintă, care este una foarte uh, sumbră, foarte tragică. Desigur, uh, în Italia avem într-adevăr munți de, de gunoaie și acestea sunt dimensiunile despre care vorbim, lanțuri întregi de camioane. Dar asta înseamnă atât persoane care trimit aceste deșeuri, cât și persoane care le primesc. Acum Italia are un instrument important și anume incriminarea traficului de uh, deșeuri ilegale. Aceeași incriminare există și în alte state membre și această legislație face posibilă sancționarea acestui gen de uh, infracțiuni. Este evident că în Italia s-a făcut ceva. Întrebarea este dacă alte state membre vor replica acest exemplu, fiindcă este important să fie acoperit uh, tot uh, teritoriul. Doamna Ela Sender, două minute. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Am o întrebare. În acest flux care pare să parcurgă 23 de state, inclusiv 10 în Europa și apoi China și Rusia ca noduri importante, avem senzația că se creează un adevărat nod. Dar care este rolul Italiei în tot acest canal, în toată această rută a deșeurilor transportate? Um, deșeurile sunt doar îngropate în Italia sau uh, Italia face parte, este doar un, uh, o verigă în acest lanț? Și deșeurile sunt, uh, ajung în porturi, au, uh, sunt, uh, sunt confiscate acolo de autoritățile vamale sau la depozite ilegale. Apoi, în ceea ce privește pescuitul ilegal și ceea ce spunea domnul Iacolino, aceste vase chineze despre care vorbea Colegul meu Întrebarea mea este unde activează ele? În Mau- Mediterana de Sud, în Mauritania? Pentru că e un, o formă de trafic maritim și acesta are loc și în Mauritania. Dar vreau să știu care este perspectiva dumneavoastră. Ce știți dumneavoastră? Și trec acum la o altă formă de traf, de construcții ilegale. Aveți uh, aceste clădiri care apar ca ciupercile după ploaie, fără niciun fel de autorizație. Ce se întâmplă cu ele? Sunt distruse? Am mai văzut asta în Spania? Sau ce acțiuni se iau? Uh, în ceea ce privește acum implicarea autorităților uh, politice, există legislație care dă autorităților puterea să acționeze sau cum se întâmplă? Și mai e ceva ce spuneați amândoi. Ce se întâmplă când cetățenii depun plângeri? Există un sistem de tratare a acestor plângeri atunci când ele sunt uh, depuse de cetățeni, pentru că uh, cred că uh, acești cetățeni trebuie uh, protejați. Uh, Mulțumesc. În uh, încheiere, doamna Iotova. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc uh, vorbitorilor pentru prezentările foarte interesante. Întrebarea mea se adresează amândurora. Aș vrea să știu mai mult despre statutul organizațiilor uh, lor. Dacă am înțeles corect, vorbim despre organizații civile. Și atunci aș vrea să știu cum interacționează ele cu instituțiile oficiale, cu magistrații, cu um, uh, executivul, cu legislativul din țările respective, pentru că una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă societățile civile este că nu au acces la asemenea informații sau le obțin cu foarte mari dificultăți. Apoi am întrebare uh, adresată uh, în special domnului Ceafani. Am auzit uh, fapt fapte foarte interesante despre unde merg aceste deșeuri. Lanțuri internaționale, mafia care obține profituri foarte mari. Ați vorbit chiar și de Bulgaria, de țara din care vin eu. Ne puteți spune ce măsuri luați pentru a întrerupe acest trafic și dacă aceste măsuri um, au sau nu succes? Există o legislație europeană pe care vă bazați aceste acțiuni? și uh, guvernele țărilor respective vă oferă vreun feedback în acest sens? Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Iotova. Înainte să dau cuvântul oaspeților pentru a răspunde, dați-mi voie să adaug și eu câte ceva. Cred că azi am văzut uh, doar părți ale realității și este evident că există uh, zone unde lucrurile sunt și mai rele. În Agrigento, Vale de Templi, de exemplu, și multe alte locuri. La fel și munții de dincolo de Palermo. unde Micheli Greco, numit uh, um, papa sau lordul mafiei a fost implicat de asemenea în construcții ilegale. Infracțiunile ecologice au adesea dimensiuni transnaționale și internaționale. În 25 octombrie anul trecut s-a dat o rezoluție privind um, criminalitatea organizată și astfel am putut permite instituțiilor să își exporte cunoștințele. Fiindcă s-a atras uh, atenția asupra naturii internaționale a acestor uh, infracțiuni și s-au declanșat anchete internaționale. Iată așadar un punct interesant de plecare. Desigur, Italia are și proceduri de încălcare a dreptului comunitar în ceea ce privește directiva um, privind deșeurile. Și o, sunt o mulțime de lucruri pe care ne putem baza pentru a ne extinde domeniul de aplicare. Doamna Borsellino a întrebat de asemenea unde se duce până la urmă aceste deș- uh, se duc până la urmă aceste deșeuri. Săptămâna trecută m-am întâlnit cu Francesco Bielanetti, El a sfârșit în închisoare în, după ce familia sa s-a îmbocățit din traficul cu deșeuri. Și eu l-am întrebat cum se întâmplă că um, mafia, Comora, a reușit să facă acest lucru. Și uh, răspunsul pe care mi l-a dat el, cred că spune totul, cum lucrurile se întâmplă din cauza corupției. El a spus, noi am făcut o avere din deșeuri, pentru că noi acesta este în uh, pulbere de aur. Dar imaginați-vă cum a putut să facă Comora toate aceste lucruri. A putut să facă asta doar pentru că puterea și uh, nivelul politic este corupt și instituțiile la fel. Aceasta a fost ideea de bază. Mai aveți uh, fiecare vorbitor 5 minute. Putem începe cu Julian Newman. Many thanks for the questions. Um... Mulțumesc pentru întrebări. În ceea ce privește pescuitul ilegal, este una dintre cele cinci tipuri de infracționalitate. Nu ne ocupăm neapărat de acest tip acum, dar avem contact cu grupuri și organizații și vă pot uh, da contactele acestor grupuri care știu mai mult despre acest subiect decât noi. Acum, uh, în ceea ce privește finanțarea noastră, noi suntem o fundație de uh, o organizație de caritate, primim uh, uh, de, din uh, calitatea de, de la uh, abonamentele membrilor noștri sau primim granturi uh, uh, de la diverse organizații. Cum funcționăm noi? Care este relația cu autoritățile? Noi uh, încercăm să facem schimb de informații cu autoritățile. Nu dorim neapărat să acționăm în justiție, dar dacă în timpul anchetei uh, găsim dovezi în ceea ce privește existența unei infracțiuni, le, le dăm pe mâna justiției. Până acum am cooperat cu Interpolul, cu Indonezia, China și așa mai departe, noi recunoaștem, ne recunoaștem statutul de ONG și lăsăm pe, pe seama autorităților competente celelalte lucruri. Uh, Moncai se scrie M-O-N-G, alt cuvânt Cai, este la granița între Vietnam și China. S-a scris uh, un articol în Financial Times, dacă doriți, vă trimit linkul. So on the question of the elephant poaching, um... Braconașul de elefanți. Um, fildeșul colților este folosit uh, uh, pentru tot felul de bijuterii, nu neapărat uh, în, în vrăjitorii și medicamente, vorba de colțul de rinocer care este folosit în, aș, în acest fel. Uh, în uh, 2001 și mai curând am avut, uh, am avut două cazuri de vânzări ilegale de fildeș. Aceste vânzări uh, ale stocurilor de fildeș au, uh, au stimulat foarte mult piața, iar anul trecut s-au confiscat cantități mari de fildeș, cele mai mari din anii 80. Ce înseamnă asta pe teren? Înseamnă că braconajul este foarte intens, iar paznicii, pădurarii sunt se face mare presiune asupra lor, iar în nordul Mozambicului uh, aveam o situație de redresare a stocurilor de uh, elefanți până într-o zi când uh, braconierii au venit îmbrăcați în haine militare și cu arme de ultimă tehnologie și au distrus toată populația de elefanți iar cei care, paznicii care apără elefanții nu au decât o pușcă obișnuită, deci situația este dezechilibrată, plus că există corupție, mită dată acestor pasnici. Noi încercăm însă uh, să controlăm situația prin intermediul vânzărilor uh, de fildeș, încercăm să controlăm vânzările uh, ilegale de fildeș. În ceea ce privește deșeurile electronice, avem avem uh, pe site uh, o rețea care se numește System Failure, dar problema este subcontractarea. Este subcontractată o, o firmă care, se, care mai departe dă un, subcontractează o firmă pentru uh, eliminarea deșeurilor electrice și astfel se pierde urma acestor companii. Iar asta se întâmplă de ce? Fiindcă dacă poți să dai mai departe, dacă exporti deșeurile, nu plătești uh, banii pentru reciclare și primești bani pe diverse componente ale aparaturii electrice. Puteți citi mai multe în raportul nostru. Și cred că am răspuns întrebărilor. Grazie, adesso la parola al vicepresidente Ciafani. Mulțumesc, dau acum cuvântul uh, vicepreședintelui um, Ciafani. Mulțumesc foarte mult. Uh, în primul rând, ce poate face Uniunea Europeană? Directiva privind uh, răspunderea ecologică și infracționalitatea ecologică reprezintă un instrument extrem de folositor. Există unele elemente care nu sunt incluse în legislația europeană, cum ar fi construcțiile ilegale. O problemă care afectează Italia și alte țări mediteraneene. Apoi gestionarea uh, ilegală a peșterilor s-ar putea să fie o problemă specifică anumitor țări. Și poate uh, reprezenta o infracțiune în unele regiuni. Dar uh, nu este neapărat o crimă, o, o infracțiune ecologică și poate nu este descrisă ca atare. Dar există astfel de cazuri în Italia, de pildă. 90 de arestări zilnic, dar 90 de cazuri uh, zilnic, dar numai 3 arestări. Și asta în Italia. Mă scuzați, dar numai 300 de arestări pe an în Italia. Iar acestea sunt uh, minore este o uh, diferență între delict și infracțiune, iar uh, traficul cu, de, cu deșeuri uh, traficul cu deșeuri periculoase este o infracțiune. Apoi am mai stat cazuri de pildă de construcție ilegală a unui hotel pe, pe plajă sau, sau de exploatare ilegală a unei peșteri. Acestea sunt considerate delicte minore. Iată de ce Uh, iată de unde provin aceste cifre. Am dat uh, două exemple mari, dar uh, sunt doar două locații. Nu înseamnă că întreg, întreg situl a fost distrus, dar, dar se, se încearcă reamenajarea siturilor poluate. Este vorba de locuri care au fost distruse de deșeuri poluate. Însă au existat probleme în ceea ce privește operațiunile de curățare. Aici avem finanțare europeană, iar acesta este un exemplu foarte bun al proastei gestionări de bani europeni în țara noastră. Nu reușim întotdeauna să cheltuim fondurile europene într-un mod care să soluționeze problema inițială m-am fost întrebat unde se duce, unde se duc deșeurile traficate. E limpede că nu le găsim în camioane, sute de camioane pe șosele. Poate vor fi um, amestecate cu, um, uh, cu uh, diverse toate sunt amestecate cu cimentul și folosite în construcții. Sau, doamna președinte, adresează o întrebare vorbitorului, sunt deversate în mare? Da, vă mulțumesc că mi-ați indicat uh, acest aspect. Într-adevăr, am asistat la astfel de cazuri. Întregi uh, nave pline ochi uh, cu deșeuri se întorc la mal goale după ce și-au deversat toate aceste deșeuri în mare. Infracțiunea uh, infracționalitatea ecologică datează din 2001 și a demarat foarte, a demarat în trombă. Nu știu dacă mai există și în alte țări. Aici mă leg de ce spuneați dumneavoastră, doamna Alfano, poate am putea să analizăm în amănunt această situație, fiindcă s-ar putea repeta această uh, chestiune și în alte țări europene. Am fost uh, întrebați de activitatea noastră Eu v-am uh, oferit informațiile uh, din raportul uh, Ecomafia și arată, se arată aici uh, cum a cooperat uh, Parlamentul cu justiția, cu, cu procurori, judecători. Italia, dacă îmi permiteți Este un exemplu tipic despre cum se organizează astfel de lucruri. Italia are foarte multe date și informații privind deșeurile și ne-am uh, folosit legislația pentru a uh, incrimina aceste acțiuni. Iată de ce avem foarte multe cazuri de trafic ilegal. Și în egală măsură există um, suspiciuni față de, alt, față de celelalte state europene, care poate nu folosesc aceleași tehnici de anchetă, ceea ce înseamnă că poate nu obțin uh, informații și nu, uh, nu înțeleg situația atât de bine ca noi în Italia. În ceea ce privește construcția ilegală, legea spune foarte clar că autoritățile locale trebuie să demoleze construcțiile ilegale. Dar acest lucru nu se întâmplă în Italia. Chiar și acolo chiar și acolo unde afectează foarte mult peisajul. Tot nu sunt uh, demolate, fiindcă au fost construite cu implicarea mafiei. Apoi, uh, cooperarea cu instituțiile. Cred că aceasta este o situație specifică țării. Doamnă, doamnă um, președinte, chiar dumneavoastră mi-ați adresat această întrebare, dacă criminalitatea ecologică este un bun de export, da. Iar uh, mafia, într-un fel, a făcut un serviciu țării. Dacă ne uităm la gestionarea din anii 80, ne dăm seama că Existau cazuri grave. Nave cu deșeuri periculoase la bord erau scufundate în Marea Mediterană și iată, uh, iată ce se întâmplă când uh, se merge mână în mână cu mafia. Se dă naștere la dezastre naturale, catastrofe naturale greu de soluționat apoi astfel de cazuri au fost mușamanizate cu grijă. Și din păcate foarte multe dovezi au dispărut. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult, domnule Ceafani, mulțumesc foarte mult, domnule Newman. Vă mulțumesc amândurora pentru că ne-ați împărtășit experiența dumneavoastră. ați primit foarte multe întrebări din partea colegilor care au arătat cât de interesant este acest subiect uh, pentru noi. Domnul Newton doamnă în încheiere. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Domnul Newman nu a răspuns întrebării mele dacă consideră că un uh, FBI european ar fi de ajutor. Aș dori să mi se răspundă de ambele părți. Da, orice mecanism care ar îmbunătăți cooperarea transfrontalieră de combatere a crimei ar fi folositor fie că e asemănat FBI-ului sau nu, dar orice mecanism uh, ar fi bun, fiindcă această criminalitatea este transfrontalieră și, din păcate, aplicarea legii nu are acest caracter transfrontalier. Întrebarea mea, aveam o întrebare privind uh, cazurile denunțate de cetățeni. Există un sistem prin care se înlesnește acest lucru? Per quanto ci riguarda l'osservatorio sui crimini ambientali che în ceea ce privește observatorul pentru criminalitate ecologică care a fost înființat în 94, avea și funcția de a fi uh, locul unde se primesc plângeri, denunțuri din partea cetățenilor iar uh, Lega Ambiente a jucat un rol foarte activ uh, în uh, ceea ce privește înaintarea acestor plângeri și denunțuri către instituții. Am, ne-am adus contribuția în ceea ce privește conștientizarea opiniei publice pentru ca aceștia să um, înainteze plângerile, iar noi eram un fel de intermediari și dădeam mai departe aceste plângeri. Dar acesta, aceste informații le găsiți în raportul Ecomafia erau, uh, erau și trimise mai departe și au jucat un rol foarte important uh, în uh, anchetele desfășurate. Mulțumesc foarte mult! Aș dori să conchid, să închei discuția noastră aici. Aș dori să um, pun accentul pe ce a spus doamna Ayala Sender. În raportul dumneavoastră prezentați un context prezentați un context interesant, și anume că uh, Lega Ambiente ia parte în uh, procese cum ar fi Bivario. Ceea ce a adus uh, în fața legii un grup mafiot în Messina. Deci există căi de atac, există o un circuit al denunțurilor și plângerilor. Vă mulțumesc foarte mult! Dunque, adesso noi continuăm cu... Acum trecem la ultimul grup. Uh, îl, îl invit acum pe domnul Luigi Diciotti de la un ONG. Care este asta? Hmm? Ultimul, pe pagina. Allora, grazie a Don Luigi Sciotti. Um... Ehm, Mulțumesc domnului Luigi Ciotti, reprezentantul Asociațion Libera, care e foarte activă în uh, Italia. Uh, la reuniunea coordonatorilor ne-am gândit foarte bine ce invitat să chemăm la această audiere și când am discutat despre victimele mafiei, automat m-am gândit la domnul Luigi Ciotti și asociația sa asociația Libera, fiindcă este o asociație extrem de activă, care a fost creată în anul 1995, în luna martie. E vorba despre modul în care putem să atragem atenția uh, populației asupra activităților mafiote. Este foarte bine că domnul uh, Luigi Ciotti e astăzi aici, pentru că domnia sa a acumulat primele experiențe în lupta împotriva mafiei la Asociația Libera. Practic, uh, Asociația Libera a devenit un punct de referință pentru victimele mafiei. Libera e o organizație care s-a implicat mereu și mereu pentru sprijinirea victimelor mafiei Iar Libera e o organizație care dorește ca societatea civilă să fie cea care se ridică împotriva mafiei, în primul rând. Domnul Giciotti va avea 20 de minute la dispoziție, după care continuăm în maniera obișnuită, coordonatorii intervin, răspunsuri și apoi ceilalți. Mulțumesc! Mulțumesc, bună ziua tuturor! După cum ați auzit, Libera este o asociație umbrelă pentru mai multe organizații care se ocupă de combaterea activităților mafiote. Acumulăm, colectăm date pentru garantarea dreptății. Avem mici și mari organizații cuprinse la Libera, mai bine de 1600 și avem practic o rețea pe întreg teritoriul Italiei. În iulie 2008 am uh, am, uh, ne-am uh, mărit și ne-am a, și am decis să abordăm de la rădăcină problema ilegalității și activităților mafiote. Până la urmă, e vorba de niște activități care afectează nu doar Italia, ci întreaga Europa. Practic, uh, în anul 2008, după cum spuneam, uh, am crescut, ni s-a alăturat și organizația FLAIR, care ne reprezintă foarte bine în Italia, dar nu numai. 30 de țări europene sunt reprezentate în FLAIR, această nouă organizație umbrelă. Practic nu ne oprim la teritoriul Italiei, avem o rețea care vizează Rusia până la Portugalia, Spania, Grecia. Din punct de vedere geografic, suntem extrem de extinși. Un alt element cheie ar fi următorul am identificat trei obiective principale, noi cei de la Libera. 1. După cum bine vă amintiți, doamnă președinte, am decis ca primul obiectiv să fie cel al uh, fidelității față de victimele, mafio- victimele mafioților. Trebuie ca memoria acestora să devină un angajament al nostru, trebuie ca flacăra memoriei Uh, să rămână un omagiu constant. Noi nu vrem doar să uh, îi omagiem pe acești oameni cu o flacără mereu aprinsă, ci ar trebui să ne asumăm un angajament în viața de zi cu zi. Noi suntem convinși de faptul că uh, activitatea cu familiile victimelor este extrem de importantă, pentru că familiile sunt cele care simt primele cât de vulnerabile pot să devină. Și Păstrând amintirea victimelor, vom putea să uh, spunem pe mai departe ce s-a întâmplat uh, rău, ce a fost injust și ce poate să fie mai bine. Trebuie să avem o cultură uh, pentru uh, responsabilitate, participare și împotriva ilegalităților. An de an, în Italia, vrem să comemorăm victimele inocente ale mafiei. Pentru asta, am uh, celebrat uh, pentru prima dată uh, victimele masacrului, masacrului de la Carpații, Carpacii. A fost un eveniment tragic care a trebuit omagiat cum se cuvine. O participantă vârstnică la acea manifestare uh, s-a plâns. De ce nu e menționat uh, numele fiului meu? Toată lumea menționează pe Falcone, dar nu și pe bodyguardul său. Fiecare are dreptul să, uh, să aibă numele rostit. E o chestiune de demnitate, e o chestiune de demnitate față de aparținătorii celor care au pierit. Pentru că toți au pierit uh, pentru democrație, justiție și legalitate în țara mea și nu numai. Trebuie să empatizăm cu toată lumea și vrem să o facem în mod egal. Și de aceea am vrut să existe această singură zi pe an când toată lumea în Italia iese în stradă și uh, spune exact care este problema, pune degetul pe rană. Sute de mii de oameni au ieșit la Genova în anul acesta în stradă. Sute de familii s-au reunit. E vorba de familii care reprezintă nu doar Italia, pentru că până la urmă discutăm despre o rețea extraordinar de extinsă a mafiei. Vrem ca toată lumea să se bucure de același tratament cu demnitate. Numele victimelor ar trebui să fie rostit unul după celălalt. Trebuie ca zi de zi să ne asumăm un uh, angajament în acest sens. Să nu uităm că Victimele, de fapt, trebuie celebrate omagiate, mă scuzați, nu doar o dată pe an, ci zi de zi, iar în acest sens avem nevoie de coordonare, vrem să uh, implicăm familiile victimelor, vrem uh, să fim siguri de faptul că amintirea victimelor va fi una demnă. Am descoperit că nu există, de fapt, o listă adevărată uh, a victimelor. Și tocmai de aceea, cel puțin amintirea lor trebuie să rămână. Față de amintire, trebuie să ne asumăm un angajament ferm. Al doilea obiectiv este unul de natură culturală. Cultura este cea care um, oferă impulsuri Uh, conștiinței noastre. Oamenii trebuie să devină conștienți de care este problema. Rita Borsellino prea bine își amintește ce s-a întâmplat în 1998, când am avut uh, întrunirea Comitetului pe Justiție. S-a dat atunci, la, în plan european, o primă directivă pentru lupta împotriva criminalității organizate și am participat și noi pentru prima dată. S-a solicitat prezența noastră și noi am venit. Și am venit fiindcă nu am vrut să lăsăm problema tratată doar pe jumătate. Am vrut să avem uh, o analiză exhaustivă a tuturor aspectelor culturale, educative implicate aici. Prin urmare, am discutat cu diferite grupuri uh, uh, vizate pentru a vedea exact cum anume putem acționa împreună. Și asta în spiritul efortului istoric întreprins. Un alt element important, deja numit, este cel al culturii, al cunoașterii, al recunoașterii răului. Și aici intervine școala și educația. Pentru că în școală oamenii uh, sunt uh, uh, instruiți să acționeze just. Cum îi putem încuraja noi pe copii să devină cetățeni activi, să participe și să își asume răspunderea. Pentru că, iată, odată cu răspunderea vine și respectul față de reguli. Oamenii trebuie să crească asumându-și partea lor de răspundere. Aici educația joacă un rol foarte important. Iată, educația în Italia e un lucru extrem de important. Noi venim cu un instrumentar inovator pentru a-i pregăti pe oameni uh, pentru maturitate. Avem 70 de universități în Italia care au semnat protocoale pentru a oferi cursuri speciale în acest sens, de sensibilizare Vrem să pornim de la origine, să începem totul uh, la nivelul culturii și educației, pentru că educația este investiția cea mai uh, importantă care poate fi întreprinsă pentru societatea civilă. Este o investiție în familie, în uh, interlocutorii principali, dar nu, aceștia nu sunt singurii noștri parteneri. Pentru că în orice context putem să aplicăm niște principii didactice, nu-i așa? Tinerii reprezintă resursa noastră de bază. E nevoie să investim în aceștia. Dacă nu mai credem în tineri, atunci nu mai credem în țara noastră. Tinerii sunt viitorul, dar eu cred că tinerii sunt și prezentul, pentru că în ziua de azi Astăzi ă, vorbim despre sprijinul pentru familie și așa mai departe. Foarte corect că se întâmplă asta dar haideți să demistifiem uh, de, uh, această, acest mit. Noi aducem la oaltă numeroase organizații și indivizi provenind din uh, medii variate. Facem asta într-o încercare de a deveni cu toții un pic mai puternici. În momentul în care tinerii sunt pregătiți pentru viața lor socială, pentru participarea socială, aceștia pot să-și atingă potențialul adevărat. Există mulți tineri care trebuie să își găsească niște puncte de referință de care să se agațe. Adesea vedem uh, numeroase exemple în acest sens. Practic, uh, trecând mai departe, vreau să menționez faptul că în Italia am avut o persoană care în urmă cu 30 de ani, a dat o primă lege în ceea ce privește contracararea activităților mafiote, legea datore. A fost o persoană cu viziune, o persoană care a fost printre primele care a înțeles exact care este problema. E bine, același spirit educațional trebuie să acționăm și noi. Avem legea de la Tore, legea care a intrat în vigoare în 82. Asta după 200 de ani de Coza noastră, Dumnezeu știe în Calabria de câtă vreme acționa mafia și totuși, iată, doar prin 82 ne-am trezit la realitate și am avut uh, legea datore împotriva activităților mafiote. Datore a fost un sicilian uh, de marcă și unul care s-a dovedit a fi o fire vizionară i-a inspirat pe mulți. Pat, cu patru luni înainte să fie promulgată legea, el a fost asasinat. Legea însă a intrat în vigoare, a trecut prin Parlament după ce acesta a fost uh, asasinat. Cu toții au uh, vrut să uh, implementeze legea cât mai repede cu putință, chiar dacă au mai apărut încă trei decese în legătură cu aceasta. Era vorba despre această lege care viza confiscarea proprietăților mafioților. Apoi am apărut și noi în peisaj. Am uh, adunat o mie de semnături pentru a determina Parlamentul să um, amendeze această lege, astfel încât cu timpul să ne îmbunătățim cu toții. voiam ca proprietățile se, uh, confiscate să fie uh, utilizate în, în, în scopuri sociale. Vorbeam despre bunurile utilizate în scopuri sociale, așadar. Uh, Parlamentul a votat această lege care a fost sprijinită de un milion de semnături. Și apoi ce a făcut Libera? Libera, împreună cu alte instituții și cu alte autorități locale, a creat un consorțiu prin care am încercat să creăm niște cooperative Uh, prin, și, și să organizăm niște licitații publice pentru utilizarea bunurilor și proprietăților confiscate. Practic, de la aceste cooperative pot fi achiziționate acele bunuri obținute prin uh, prelucrarea materialelor deținute cândva de mafie. Giorgio Napoletano a vrut să utilizeze doar um, o marjă, dar o gamă limitată de produse, dar până la urmă, iată că am reușit să includem în lista uh, produselor gestionate de cooperative mai multe tipuri de bunuri Imediat, uh, grupurile mafiote au reacționat, evident. Uh, mafioți, uh, numeroși mafioți au dat foc la hectare întregi de culturi. Peste tot în Italia au apărut astfel de incendieri și distrugeri în masă. Iată așadar reacția mafiei la activitatea noastră. Ei au vrut să uh, ne priveze de utilizarea acestor bunuri. Dar de ce au preferat să distrugă aceste lucruri? Pentru că noi așa au vrut să ne uh, ruineze pe noi, au vrut să ruineze tineri uh, italieni. Sudul Italiei a fost în flăcări în acea perioadă. Dar important este că am reușit să scadem, să scădem, mă scuzați, din uh, uh, sursa de venit a mafiei aceste produse până la urmă. Esența a ceea ce facem noi se rezumă la următoarele. Noi luptăm împotriva mafiei. Nu ar trebui să risipim ceea ce avem, ci ar trebui să utilizăm resursele noastre într-o manieră cât mai uh, eficientă cu putință. Uh, lucrăm astfel de ani de zile vrem ca Parlamentul să uh, emită o directivă îmbunătățită care să ne ajute pe noi toți și sperăm ca la Strasburg să vedem exact cum anume e garantată utilitatea socială a proprietăților confiscate, pentru că sunt niște proprietăți care trebuie să fie redate societății în ansamblul său. Astfel, numeroși tineri vor, uh, se vor bucura de o slujbă decentă. Practic, noi uh, am rămas blocați acum în diferitele grupuri de uh, acțiune. Obiectivul nostru este, de fapt, acela de a avea cooperare durabilă uh, în ceea ce privește utilizarea proprietăților uh, confiscate. Și există și câteva aspecte turistice care trebuie avute aici în vedere, pentru că multe Uh, zone ce au fost în proprietatea mafioților, astea au devenit uh, uh, zone agroturistice. Dacă mergeți la Genestra sau la Corleone, la Corne, Cornelione, mă scuzați, veți vedea care sunt proprietățile care au uh, aparținut marilor șefi uh, ai mafiei. Astăzi aceste proprietăți sunt hoteluri, hoteluri bine cotate. Și astăzi Uh, avem sentimentul că putem să redăm aceste proprietăți societății, să ajutăm pe tineri uh, să obțină o slujbă decentă. E o palmă la, uh, dată mafiei. Și cred că am transmis un mesaj foarte important. Practic, noi redăm societății ce este uh, al ei, dar trebuie să ne concertăm eforturile pentru a face asta în continuare. Am văzut foarte clar că etica și economia pot să meargă mână în mână. Ce este bun și ce este util poate să meargă, sunt lucruri care pot merge mână în mână. Obiectele, lucrurile confiscate pot fi utilizate într-o manieră durabilă și prietenoasă cu mediul, de exemplu culturi uh, ecologice. Există uh, magazine care vând obiecte și uh, bunuri uh, obținute astfel. Avem la Torino, la Pisa, la Florența, ă, lanțuri întregi care pun în vânzare bunuri, obțin, bunuri ă, și produse obținute ă, de pe urma produselor confiscate sau recolta obținută în urma confiscării culturilor. Încă o dată, aceasta este o manieră prin care putem să aducem cinste memoriei victimelor mafiei. Iată așadar, doamnelor și domnilor, ce facem noi. Dar acțiunea noastră nu se limitează doar la cele uh, mai uh, sus uh, numite. Nu putem să stăm pur și simplu pe margine și să nu acționăm. Ce se întâmplă cu mafia în sport, în fotbal? ce se întâmplă cu meciurile aranjate, cu uh, pariurile aranjate, cu blaturile făcute. Nu se poate să închidem ochii în fața acestor uh, noi uh, forme de activitate mafiotă. Până la urmă, de pe ce trăi, cu ce își câștigă, mă scuzați, mafia existența? Vreau să vă spun că am reușit să obținem 1.200.000 de semnături pentru mai multe acțiuni. Sunt semnături uh, arhivate care arată foarte clar că Convenția de la Strasburg din 99 este una vie, pentru că aceasta stipulează foarte clar uh, ce înseamnă crima și cum trebuie stipulată în Constituție și ce înseamnă infracțiunile. 300 de persoane uh, ca victime ale mafiei în ultimul timp. Avem nevoie de legi ferme, dar nu neapărat de mai multe legi, ci legile care există să fie unele reale. Practic, haideți să ne gândim ce s-a întâmplat cu, tremul de la Lacvila. Libera a făcut o listă cu cei răspunzători de uh, permisele ilicite de construcții alocate, construcții care s-au prăbușit uh, la cutremur. Noi suntem cei care spun lucrurilor pe nume, noi suntem cei care rostim adevărul. Revin uh, la mafia din sport și din pariuri și jocuri de noroc. At- sunt atâtea lucruri care pot fi menționate aici. Ce se întâmplă cu brokerajul mafiot în Italia? Și acolo e o sursă de venit pentru mafioți. Eu cred că trebuie să ne gândim la toate combinațiile posibile. Deci avem nevoia de a disemina cunoaștere, cultură, educație. Avem birouri care acționează în acest sens, peste tot în Italia. E nevoie ca oamenii să aibă o linie directoare, ca să știe cui să se adreseze dacă vor să depună o plângere. Avem o rețea pentru societatea civilă, pentru ca vocea acesteia să fie ascultată. Vă mulțumesc pentru atenție. Don Luigi, adesso subito la parola al relatore, due minuti, onorevole Iacolino. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Iacolino. Mulțumesc, doamnă președinte. A fost o prezentare clară și excelentă a domnului Luigi Ciotto care a subliniat o serie de valori esențiale, tinerii, ONG-urile și colaborarea acestora cu instituțiile. Flair exprimă acest lucru atât la nivel european cât și la nivel internațional. Există câteva exemple cheie în ceea ce privește confiscările. spuneați că în cadrul Parlamentului European există un alt uh, dosar privind uh, confiscările și există și exemple de bune practici în acest sens, inclusiv asociația pe care dumneavoastră o reprezentați. cum sunt efectuate aceste uh, confiscări și cum sunt folosite bunurile confiscate de la mafie. Ei bine, în Italia, de ceva vreme, sistemul este puțin uh, învechit. Trebuie folosită o abordare europeană acum pentru a stabili clar cine răspunde de ce în momentul unei uh, confiscări, astfel încât întregul proces să fie mai facil și bunurile confiscate să poată fi folosite. Dacă peste 1200 de școli s-au înscris în rețeaua noastră și aveți uh, protocoluri, uh, protocoale de înțelegere cu universități, este atunci este un model pe care într-adevăr Europa îl poate folosi. Am luat notă și de numărul de asociații pe care îl reuniți. Peste 1600, ați spus. Și, desigur, aveți și proiecte tangibile, importante, în sectorul justiției. În mod evident, în raportul Alfano există un amendament susținut de toate grupurile uh, care se referă la protecția martorilor. și la prezența în instanțele de judecată de la distanță. Președinte, mulțumesc, doamnă, domnule Iacolino. Urmează domnul Borghețiu. Mulțumesc, doamnă președinte. Subscriu întru totul la uh, ceea ce a spus uh, oaspetele nostru. Nu m-a surprins conținutul prezentării sale și eu vin din Torino. Deci uh, v-am uh, urmărit uh, din primul rând și am văzut clar ce, ce face, ce a făcut Libre. Și asta mă duce cu gândul la Don Bosco și la eforturile sale uh, în sectorul social. Este lăudabil ceea ce faceți pentru ca amintirea victimelor să fie mereu proaspătă în, amintirea no- în gândul nostru și uh, este laudabil de asemenea și angajamentul noastră nu doar de a lupta împotriva mafiei, ci și de a-i ajuta pe tineri uh, în, uh, pe piața muncii. Și pentru că oaspetele nostru este azi aici, aș vrea să profit de informațiile pe care le deține el Există oameni care predau dovezi statului și martori pe care i-ați întâlnit, nu? Și atunci, date fiind uh, toate faptele care s-au întâmplat în țara noastră, care este munca uh, polițiștilor, a magistraților, a politicienilor și așa mai departe? S-a pus în aplicare uh, o legislație extraordinară, dar după tot acel angajament al uh, celor din diverse comisii sau de la nivelul municipalităților, ce s-a întâmplat după aceea? cum a devenit mafia atât de puternică și atât de bogată? Cum și-a crescut averea? Mulțumesc, domnule uh, Borghețiu, spune președinta. Domnul Croceta. Da, este o plăcere să îl cunosc uh, pe Luigi Ciotti, să îl întâlnesc aici la Bruxelles. Îmi face o deosebită plăcere. Cu ajutorul lui și al Asociației Libera, eu uh, am reușit să scap de atacurile mafiei. Este evident că Libera joacă un rol esențial în susținerea autorităților locale. Vă, vă amintiți și pe Nineta, cu siguranță, ea locuia la 20 de kilometri de Gerda și fiul ei a fost măcelărit. Îmi amintesc când uh, ați văzut cadavrul, mama a spus că fiul ei s-a întors acasă și dumneavoastră ați fost acolo, ați văzut toate acestea. Vă atrag atenția asupra unui lucru important. Trebuie ca această bătălie să treacă la nivel european. Există un proiect de directivă a Comisiei care vrea oarecum care, mă scuzați, care prezintă unele lipsuri pentru că nu acoperă problema proprietății confiscate de la mafia. Și trebuie să lucrăm la nivel european adunând semnături pentru o petiție. Nu putem lăsa mafia să își câștige la licitații bunurile care au fost confiscate. Cred că Libera uh, își uh, îndeplinește rolul pe care l-a promovat încă de la lansare și aveți în continuare un rol esențial în Italia și la nivel european. Mulțumesc, domnule Croceta. Urmează domnul Borsellino. Doamna Borsellino, îmi cer scuze. Mulțumesc, doamnă președinte, și bun venit uh, lui uh, Luigi Ciotti. Eu am lucrat cu el timp de 15 ani la Libera. Libera este un exemplu clar de luptă împotriva criminalității organizate. Pe lângă excelenți ofițeri de poliție și judecători, pentru că aveam, uh, pe aceștia aveam, dar lipsea ceva. Aveam nevoie ca societatea să intervină în mod regulat, în mod organizat, pentru a îndeplini rolul care nu revenea nici judecătorilor, nici autorităților de aplicare a legii. Paolo Borsellino spunea că lupta împotriva mafiei nu poate fi lăsată doar în mâinile judecătorilor și a polițiști, ale polițiștilor, ci că ea trebuie să fie o mișcare culturală și morală care să uh, implice pe toată lumea. Prin urmare, această mișcare culturală și morală este reflectată de libera. În trecut, nimeni nu și-a pus uh, uh, pielea la bătaie pentru a lupta împotriva mafiei în mod coordonat cel puțin, chiar dacă au fost inițiative individuale. Libera și-a asumat acest rol de a funcționa ca axă pentru ceea ce se întâmpla deja, dar în mod destul de dispersat. Deci, Liba, Libera este un excelent organism de coordonare și întotdeauna vom avea nevoie de asemenea asociații. Libera dă un exemplu nemaipomenit. În Europa ne confruntăm în uh, prezent cu aceste probleme pentru că în trecut, în ultimii trei ani, nu am reușit să le facem față, deși s-au făcut eforturi susținute. Există proiecte care se încheie, dar vedem că tot vin documente care în trecut nu obișnuiau să menționeze nu menționau întotdeauna um, mafia, deși aceasta este o problemă pentru Europa și pentru întregul pământ, pentru că ea nu se oprește la granițele Europei. Și întrebarea este ce instrumente ne poate oferi libera? Ei bine, ea ne poate oferi instrumente utile, instrumente vitale pentru Europa. Și trebuie ca abordarea să fie una europeană. Totodată, trebuie să reunim culturile diverselor state care reprezintă și alcătuiesc Uniunea Europeană, pentru că doar așa putem combate mafia și, în mod evident, sarcina cu care ne confruntăm în prezent este aceasta. În Italia s-au înregistrat succese semnificative și cred că putem învăța lecții din acest lucru și putem folosi aceste lecții pentru a le replica în altă parte. Influența Flair în uh, Bruxelles în, ultima, în ultimii ani a fost impresionantă. și uh, astfel am ajuns să recunoaștem că trebuie să tratăm această problemă la nivel european, lucru reflectat de prezența dumneavoastră aici, domn Luigi. Mi-amintesc uh, ziua în care am vorbit pentru prima dată aici și mulți deputați europeni considerau că nu există evenimente uh, precum cele din Italia în alte state membre. Din fericire, într-adevăr, uh, oamenii nu suferau atât de rău cum sufeream noi de pe urma mafiei în niciun alt stat. Deci vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră aici, vrem să învățăm din prezența liberă și vă dorim mult succes. Mulțumesc, are acum cuvântul doamna Jimenez Teresa. Nu știu dacă există interpretare în limba spaniolă, așa că o să vorbesc italiană. Vreau să-i mulțumesc uh, domnului Luigi Ciotti și, după cum spunea și domnul Borghezia, cred că la Torino toată lumea îi va fi recunoscătoare și este recunoscătoare pentru um, toată munca și toate eforturile depuse. Uh, ca să reiau uh, ideile Ritei Borsellino. Cred că în acest Parlament am vorbit întotdeauna despre criminalitatea organizată și mafia, dar acum, mulțumită prezenței dumneavoastră aici și mulțumită dumneavoastră, domnule Alfano și domnului Iacolino și domnului Croceta, este un subiect care tot revine în discuție și care uh, își dovedește astfel importanța. Încă de când uh, am uh, venit aici, am crezut că suntem sincronizați. Eram trei victime formelor, unor forme diferite de um, criminalitate, dar victimele au lucruri în comun și suferința prin care au trecut nu trebuie să fie uitată. Poți să fii un copil, poți să fii o victimă a terorismului, însă cu siguranță avem ceva în comun, dat fiind trecutul nostru. Ieri am finalizat lucrările la directivă și aceasta va fi un instrument important pentru victimele infracționalității din Europa. Noi am încercat să găsim un nucleu de cerințe minime. În Regatul Unit, de exemplu, au o legislație foarte bună pentru victime. Spania, Italia, de asemenea. dar dumneavoastră sunteți în măsură să confirmați în cazul Italiei, desigur. În alte state există uh, goluri în uh, dispozițiile legislative și ce am reușit noi să facem acum este să oferim și uh, sprijin psihologic familiilor victimelor, pentru că de multe ori acestea nu aveau uh, asistență juridică De aceea mi se pare că este un document important la care a lucrat uh, Parlamentul nostru. Și vreau să vă informez totodată că am reușit și să ne asigurăm că victimele terorismului și ale criminalității organizate și ale violenței bazate pe gen beneficiază de drepturi speciale. Sigur, există diferențe. Victimele uh, mafiei trebuie protejate pentru că uh, crimele pot să continue. Iar victimele terorismului nu se referă doar la atacuri uh, individuale, ci și la agresiune asupra unei întregi societăți. Vreau să vă spun doar această veste pe care o consider bună și uh, care s-a întâmplat, uh, care este foarte recentă, un eveniment foarte recent în cadrul Parlamentului nostru. Mulțumesc, uh, Teresa. Doamna Costa, dați-mi voie să-mi exprim și eu solidaritatea și sprijinul și prietenia cu Don Luigi uh, Ciotti. și să uh, vă mulțumesc și dumneavoastră, doamna Alfano doamne, și doamnei Borsellino și tuturor celorlalți a căror hotărâre și încăpățânare a făcut a dus la crearea acestei comisii uh, pentru crimă, criminalitate organizată. Este o zi importantă aceasta pentru că ne amintește faptul că avem nevoie de un for în care să analizăm aceste lucruri în detaliu și să putem face uz de toate instrumentele pe care le avem la dispoziție în contextul italian, dar și în contextul mai extins european. Încă un lucru. Don Diego este un uh, preot care are o parohie în Bucata Romana, una dintre cele mai mari parohii din Roma. Și aceștia sunt, este unul din preoții din linia întâi care relucrează în cartiere cu tinerii. După cum spunea Don Luigi, uh, oamenii au nevoie să primească formare pentru a înțelege care este responsabilitatea cetățenilor. Este important cu I mare ca tinerii să reprezinte uh, puterea viitoarei generații. Iar noi toți, în această comisie, încercăm să elaborăm programe eu și colegii mei ne ocupăm chiar de un program pe următorii șapte ani, Erasmus, sau există alte programe educaționale. Și, și toate acestea trebuie analizate cu atenție pentru a transmite un semnal lumii întregi. Domnul Croceta îl uh, invita pe domnul uh, Luigi Ciotti să transforme această campanie într-o campanie europeană. și susțin această idee. Confiscarea de bunuri nu încalcă subsidiaritatea. Statele membre își păstrează prerogativele, dar aici vorbim despre un cadru și despre o bătălie care merită sprijinul tuturor, fiindcă aceasta este piesa lipsă din puzzle-ul nostru. Și dacă nu sunt prea vizionară, dați-mi voie să uh, spun că este important ca Libera să beneficieze de un uh, spațiu european uh, liber, nu doar uh, italian. Doamna Iotova, vreau să-i mulțumesc domnului Ciotti. Toți colegii uh, italieni vă cunosc foarte bine activitățile, însă ele nu sunt atât de cunoscute în exteriorul Italiei. Poate ar trebui să ne dați mai multe informații, fiindcă nu e doar interesant, ci și util ceea ce ascultăm aici. Cred că este totuși o întrebare care, pe care nu a adresat-o nimeni. Cum protejați victimele, fiindcă mafia este atât de strâns legată cu guvernele și um, beneficiile sunt uh, reciproce între cele două. Ei, în loc, magistrații, în loc să combată mafia, devin patroni ai mafiei, iar victimele sunt uh, urmărite și penalizate de aceștia doar pentru că luptă împotriva mafiei. Mulțumesc, doamnă Iotova. Înainte să-i dau cuvântul lui Luigi Giotti să răspundă, vă rog să-mi permiteți să fac și eu câteva observații, fiindcă, în mod evident, după cum spunea și Rita, mă preocupă direct um, acest subiect. Unul dintre obiectivele și una dintre misiunile comisiei noastre este acela de a găsi căi de a lupta cu criminalitatea organizată, de a confisca bunuri, de a le da în uzului public. Această idee de a da o palmă societății, după cum spunea Don Luigi, modul de a anihila, încerca să anihileze capacitatea mafiei, este să o lovești acolo unde o doare, adică în resursele ei, în banii pe care îi are. Doamna Iotova vorbea despre aspectul practic al uh, asistenței oferite victimelor și eu o să vă ofer perspectiva mea asupra acestui subiect. Când tatăl meu a fost ucis, în 1993, instituțiile nu oferau niciun fel de sprijin nu a venit niciun lider politic să-mi ofere vreun ajutor. Don Luigi ne-a sunat care să ne spună că putem să mergem la ei, că putem conta pe ei. Acela a fost un moment de solidaritate autentică. Pur și simplu ei au fost acolo. A fost un sprijin foarte practic. Uh, Apoi vorbeam despre oamenii care um, vin cu dovezi la autorități și care cooperează cu autoritățile. Acum câteva zile îi ascultam pe secretarul uh, adjunct pentru, uh, pe afaceri interne din Italia, domnul Tefano, și el vorbea tocmai problem- despre problema martorilor la infracțiuni. Și am vrut să spun că există diferențe între cei care cooperează cu autoritățile și, cei ca, și martorii la infracțiuni. Adesea martorii transmit un semnal foarte puternic, pentru că autoritățile uh, judiciare le oferă compensație. Însă, de ce avem nevoie este ca acești martori să se poată întoarce la muncă, adică să fie reintegrați în, um, pe piața muncii. Adesea acest lucru este imposibil. De exemplu, un uh, afacerist, dacă el arată cu degetul către cei care au încercat să-l excrocheze, cu alte cuvinte, dacă este forțat să um, recunoască ceea ce s-a întâmplat și șeful uh, clanului respectiv uh, face ani de închisoare atunci când ei se întorc și vor să-și reia activitatea, uh, le este absolut imposibil, fiindcă toate ușile le sunt închise. Pinoiello, de exemplu, este un caz de acest uh, fel. Și vorbim de uh, persoane emblematice. De asemenea, familia Verbaro, o serie infinită de nume, de martori la infracțiuni. Eliron întreba îmi cer scuze, domnul Borghese spunea, dacă avem toată această muniție, cum se face că mafia e mai puternică decât niciodată? Eu cred că oameni din peisajul politic care uh, o susțin au aliații lor. Și sunt prea multe interese comune. Dar uh, și trebuie să începem o pagină, un capitol nou pentru ca lucrurile să se schimbe. Teresa vorbea despre propria experiență. Să nu uităm ce s-a întâmplat în 19 mai, cred, anul trecut, în Bindisi, unde a avut loc un atac în afara unei școli, în Movino Falconi, și chiar o fată a fost ucisă atunci, în timp ce ceilalți au continuat lupta și încearcă să iasă din spital și să revină la o viață normală. Ce alte victime. Există o lege în Italia în acest, pentru sprijinirea victimelor, iar în 3 august 2006 aceasta, a, a, aceasta este data la care această lege a fost dată în vigoare pentru asistența victimelor. Uh, Iar dacă ancheta noastră va face acest lucru posibil, eu voi cere ca fetele respective să poată beneficia de această lege care le oferă asistență și anumite compensații, fiindcă sunt fete care au fost afectate de un nebun, iar actul uh, acestuia a răspândit teroare. A fost un atac asupra fetelor care le-a schimbat viața pentru to- totdeauna și a transmis un mesaj de teroare întregii societăți. Don Luigi, vă dau cuvântul pentru a răspunde. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc și domnului Iacolino. Confiscarea bunurilor în Italia. Aceasta a trecut prin Parlament și ulterior am asistat la instituirea unei agenții naționale pentru bunuri confiscate, ceea ce a reprezentat un punct de cotitură. Au fost unii care au uh, dorit să pună în bețe în roate acestei organizații. Însă, aceasta funcționează acum. Dar nu a existat acces la, acces la credit sau la fonduri, iar aceste organizații necesită fonduri pentru a supraviețui. S-au confiscat uh, foarte multe bunuri uh, de la mafia și nu numai de la mafia. Este vorba de toate bunurile confiscate din activități de trafic, uh, trafic de droguri și așa mai departe. Alarmant este că din uh, trecele 3200 de bunuri confiscate de la mafia în, Ita- în Italia, de proprietăți, mă scuzați, confiscate de la mafia, acestea nu pot fi folosite, fiindcă sunt reținute ca garanție de o bancă în Torino și au fost date anumitor oameni foarte multe bunuri confiscate care apoi rămân în aer. Sunt ipotecate băncilor. Dar banii sunt ai cetățenilor. Ar trebui să cetățenii să poată să-și ceară partea. Ne întrebăm cum se poate ca toate aceste ipoteci să fie uh, reținute de bănci. A avut loc uh, uh, întruniri în, de curând uh, după în regiunea respectivă, după o perioadă foarte lungă de timp, iar uh, băncile ce au făcut? Au preluat aceste ipoteci, iar în această zonă nu mai pot, pot fi folosite deloc. A fost nevoie de un consorțiu și era vorba de hectare întregi de teren, de terenuri. Iată, am putea să dăm de lucru tinerilor, dar bine, sunt uh, pași înainte făcuți, dar rămân foarte multe semne de întrebare. Comisia Europeană Comisia pentru Afaceri eh, Interne și Justiție s-a deplasat în Italia. Ne-am întâlnit cu reprezentanții acestei comisii, am, eh, am vizitat aceste proprietăți confiscate, am eh, mers să vedem și bunurile confiscate și nu este totul poleit cu aur. Este vorba de terenuri unde s-ar putea construi, dar uh, hectare întregi au uh, fost pârjolite, iar uh, prefecții din regiune s-au mobilizat, însă, din păcate, și mafia s-a mobilizat, a, a reacționat rapid și au resursele, precum și agilitatea necesară să facă acest lucru. Au avut loc inspecții, dar au existat și foarte multe incendii uh, în acea regiune. Și dintr-o dată au, uh, au uh, apărut pe aceste terenuri 300 de, de oi care pășteau pe terenul cultivate cu năut. Și de ce au fost duse acolo? Ca să distrugă culturile. Culturi care ar fi dat de lucru tinerilor, uh, le-ar fi redat demnitate. Deci atât au fost lăsate libere acele oi pentru a distruge culturile. 12 martie 2012. Eh, Noi ne-am adus o contribuție mm, minoră, dar nu e suficientă. Trebuie să mai facem un mare salt înainte. Iar aici este vorba cu folosirea în scopuri sociale a acestor bunuri confiscate, pentru ca resursele să fie înmulțite. să se construiască, de pildă, un azil pentru bătrâni. Ar fi foarte important acest lucru. Din păcate, criminalitatea sărăcește societatea și uh, absorbe banii com- comunităților. Trebuie însă să încercăm să combatem această tendință. Mulțumesc, domnule Borghețiu, pentru comentariile dumneavoastră ați uh, adresat o întrebare care i-ați oferit un răspuns, totuși. De unde își trage seva mafia? Nu mai vreau să vorbesc despre mafia, fiindcă este o, un concept nebulos. Dar uh, de unde își trage seva mafia? Din afară. Mafia nu este nimeni. Puterea sa stă în rețelele pe care le creează cu mediul de afaceri, cu și la nivel uh, național, internațional, au tot soiul de intermediari și până la urmă se valor rezidă în această rețea de legături. Aceasta este lecția pe care trebuie să o învățăm din istorie. Acum, lupta împotriva mafiei. Această luptă este purtată local, la nivelul comunităților. Este o chestiune culturală, dar se poate face și la Parlamentul European. Și la Parlamentul European și la Parlamentele Naționale, atâta timp cât există politici bine țintite. Se poate face acest lucru prin proiecte care, de pe urma cărora să beneficieze tinerii. Dar e nevoie de cooperare cu judecătorii, cu procuratura, cu poliția și există exemple foarte bune. Se pare că avem o mafie mai cetățenească, să spunem așa. Dar fiind că este atât de bine infiltrată la nivel social, la nivel politic, se închid ochii la corupție, la evaziune fiscală, la nepotism, în fața construcțiilor ilegale, se închidă ochii în fața traficului de deșeuri, în fața jocurilor de noroc, rețelelor de jocuri de noroc și așa mai departe. Dar asta nu este doar mafia. Însă mafia și-a întins tentacolele acolo. Jocurile de noroc, de pildă, 10 miliarde eh, de euro pe care mafia i-a prins, i-a, i-a, care mafia a pus mâna și i-a recăpătat înapoi. Iată de ce noi trebuie să dăm dovadă de uh, un spirit modern și să avem politicile necesare. Nu putem să generalizăm, să simplificăm excesiv lucrurile. Haideți să tragem învățăminte, să încercăm să găsim rezultate și să găsim curajul necesar. Eu mâine eu o să particip la un eveniment dedicat lui Angelo Vasalo. El și familia sa au fost uciși. Și îi, îi transmitem acum un omagiu. Uh, și, doamnă dumneavoastră, uh, vă spun cât de rău îmi pare pentru, farele, pentru fratele dumneavoastră și eu uh, îi compătimesc pe toți cei care și-au pierdut uh, o rudă sau o persoană iubită. La Torino am participat la o campanie pentru victimele mafiei. Toată lumea își aduce mica contribuție. Poate că nu e mare lucru ce face fiecare, dar este foarte important. Și uneori contează doar să particip la astfel de evenimente. Țările europene și eh, Uniunea Europeană ne privește. M-a, bucur, bucurat foarte mult faptul că și Mexicul uh, o ia pe această cale. Acolo sute de tineri sunt uh, răpiți, sunt victime ale traficului de droguri și mă bucur foarte mult că Mexicul uh, ne privește pe noi ca pe un exemplu în încercarea de a distruge aceste rețele. Știu că nu sunt pași foarte mari, sunt pași mai mici, Poate că sunt pași prea mici față de amploarea și gravitatea acestei probleme, dar, dar sunt importanți și la nivel cultural uh, toate aceste aspecte sunt importante și în școli, de pildă, și politicile instituite, sunt, toate sunt puncte de referință, iar legislația care a fost creată treptat și a nevoie este și ea foarte importantă. Iar acum trebuie să facem mai mult, uh, mult mai mult ca înainte. Domnului Croceta vreau să-i răspund despre uh, folosirea socială a bunurilor, bunurilor confiscate. Eu nu cunosc foarte bine situația din alte părți ale Europei. Înțeleg că sunt presat de timp. Vreau să vă spun câteva lucruri. În primul rând, am ajuns departe Unii au plecat urechea la ce, au, ce am spus noi și au luat-o pe calea cea dreaptă. Într-adevăr, nu este suficient față de cât de gravă este problema asta. Avem nevoie de voință, de un spirit uh, de solidaritate. La nivel politic se poate face ceva, dar și la nivel cetățenesc, chiar dacă aceste două lumi sunt diferite, ele se pot uh, uh, îmbina atâta timp cât avem o hotărâre nestrămutată. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule uh, Cioti, mulțumesc uh, pentru timpul acordat și interpreților. Ne revedem mâine dimineață. Domani.